populațiile locale. Deci sunt niște urmări negative clar dovedite. Pour ce qui concerne le gaz de schiste, referitor la gazele de șist. Trebuie să vă spun că, din păcate, aici situația e și mai proastă decât în cazul țițeiului. Cred că ați uh, văzut ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, cu riscurile grave asupra sănătății și mediului înconjurător. În urma experienței din SUA, de altfel în aprilie 2010, New Yorkul, orașul New York a stabilit un moratoriu asupra acestor activități. Provincia Quebec a întrerupt de asemenea toate activitățile de extragere a gazelor de șist. Deci, după părerea mea, nu ar trebui să finanțăm și să sprijinim în niciun caz această activitate care ar uh, contraveni îndeplinirii celui de-a șapte obiectiv de dezvoltare a mileniului și anume conservarea mediului înconjurător. Pentru țările în curs de dezvoltare, în primul rând, e un pericol foarte mare legat de accesul la apă. Celor care încă nu știu asta, vreau să le reamintesc cum sunt extrase aceste gaze de șist. Prin fracturare hidrolică, hidraulică, mă scuzați, în sol, la adâncime de mulți metri, sunt uh, introduse tone de apă. Deci pentru asta e nevoie de foarte multă apă, în primul rând, și de asemenea sunt introduse produse chimice în masă care vor polua pânza freatică. Gândiți-vă, și la noi e ceva dramatic, însă mai gravă e situația în țările în curs de dezvoltare, deoarece accesul la apă este pus în pericol. Și pe lângă asta, în țările în curs de dezvoltare, vedem că de ceva timp încoace are loc o acaparare a pământurilor pentru exploatarea minieră, cu niște urmări tragice, atât pentru agricultorii cei mai săraci, cât și pentru comunitățile autohtone, păștinașe. Aș vrea să vă spun că legislația europeană și cadrul de reglementare nu prevede niște garanții adecvate pentru aceste riscuri la adresa sănătății și a mediului în urma activităților legate de extragerea gazelor de șist. Deci orice investiție potențială pe care o face o companie europeană poate fi uh, o cauză de probleme, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Deci noi avem răspunderea de a influența companiile noastre să aibă un comportament mult mai durabil. Și e clar că principiile voluntare nu sunt suficiente în acest caz. De aceea, aș vrea să îi cer comisiei să găsească cât mai repede noi opțiuni pentru a consolida normele la care sunt supuse companiile multinaționale în domeniul mediului înconjurător și al drepturilor sociale, în ceea ce privește extragerea materiilor prime, dar mai ales în ceea ce privește extragerea gazelor de șist. Iată ce am avut de spus. Și închei prin uh, a vă spune că domnul Sonic raportorul de la Comisia ENVI este și el rugat să țină cont de toate aceste elemente și să le includă în raportul dumnealui. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi colegi, și îmi cer scuze pentru faptul că m-am lăsat oarecum purtată de emoții, însă cred că trebuie să ne dăm seama cât de mare este amploarea acestei probleme. Deci când vorbim de gazele de șist, când vorbim mai ales de statele în curs de dezvoltare trebuie să ne dăm seama că aici putem vorbi despre urmări irreversibile. Doamnă Grez, nu trebuie să vă scuzați pentru faptul că sunteți emoționată. E un subiect cu implicații uh, grave, deci nu trebuie să vă scuzați dumneavoastră. Le voi da cuvântul colegilor, încep cu domnul Cortez Lastra. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc doamnei Grez pentru redactarea acestui uh, aviz. Și eu împărtășesc uh, multe din părerile dumneai ei. Uh, E drept, um, această formă de exploatare um, e reglementată prea puțin. În SUA, în Asia, în Africa de Sud există exploatări care deja au început, însă totuși suntem la începuturi. Iar Comisia Europeană studiază reglementările actuale de mediu pentru a vedea dacă sunt adecvate sau nu. Deci încă e prea devreme să știm dacă va fi nevoie de o nouă reglementare la nivel european. Însă ceea ce e clar e că există niște riscuri de mediu și de sănătate uh, mari legate de această fracturare hidraulică. E nevoie de foarte multă apă, deci trebuie să ne întrebăm ce e pe primul loc, agricultura, uh, dacă ne gândim că vorbim și de zone secetoase sau industria, comunitățile locale, cine vine pe locul 1? Există și un risc mare de contaminare a pânzei freatice și dacă industria nu este bine reglementată, există și un risc deci de fracturare hidraulică care ar putea duce la mici seisme, cu tremure. Gândiți-vă ce urmări ar fi atunci grupul socialiștilor și democraților face un apel ca, pentru ca întreprinderile europene să acționeze în funcție de normele europene peste tot. Și trebuie să ne asigurăm că 100% din companiile noastre o fac. Acest gaz de șist de care vorbea doamna Grez are o amprentă de carbon mult mai mare decât uh, petrolul convențional sau alte surse convenționale. Și sunt de acord cu ce s-a spus uh, asistența pentru dezvoltare prin comisie sau prin BI nu ar trebui să fie folosită pentru uh, a exploata aceste gaze de șist în țările în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Um... Doamna Hall, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. E greu să nu împărtășesc o serie din îngrijorările pe care dumneavoastră le-ați exprimat aici. Există multe dovezi, dovezi că exploatarea gazelor de șist poate duce la poluarea apei din cauza substanțelor chimice și la poluarea aerului. De asemenea, deoarece sunt emisii frecvente de metan Și aceste incidente au loc deoarece integritatea șistului este practic compromisă. Nu e vorba de a elibera ceva din rocile care conțin gazul, nu. Întreg uh, sistemul practic este zdruncinat pentru a scoate gazele la uh, pentru a scoate gazele afară. Deci astfel există riscul de poluare a apei. Și o altă problemă procesul de fracturare duce la apariția seismelor. Deci există tendința de a avea aceste mici cutremure. Și pe mine mă îngrijorează poziția guvernului britanic. A existat astfel de, au existat astfel de situații de fracturare în Marea Britanie, cu tremure mici, cu tremure, ceea ce e îngrijorător. Există aici problema tragerii la răspundere în urma unor astfel de incidente. În Uniunea Europeană avem multe acte legislative menite să protejeze calitatea aerului și a apei și avem practic o serie întreagă de Uh, legi de mediu pe care statele membre trebuie să le respecte și dacă trebuie să dea acordul pentru forarea de gaze de șist. Însă problema mea e că în țările terțe nu există așa ceva, o astfel de legislație. Deci toate aceste legi de aici care încadrează exploatarea de gaze de șist în Uniunea Europeană nu există în altă parte, în țările terțe. Deci de aceea trebuie să vedem ce anume putem face pentru a împiedica o exploatare necontrolată a gazelor de șist. Lucru care ar putea cauza mari pagube de mediu. Mă gândesc la Africa de Sud. De exemplu, acolo există o mare problemă legată de lipsa de apă și cantitățile mari de apă necesare pentru a exploata gazele de șist duc la o mare concurență în ceea ce privește apa, deci între industrie, între locuitori și clar vor exista și mai multe lipsuri de apă din, din cauza folosirii acestei tehnici. De asemenea, să nu uităm amprenta asupra peisajului, pur și simplu. Și aici impactul este enorm. Puțurile nu uh, durează foarte mult, deci nu e ca și cum ai uh, pune ceva acolo care durează mult timp. Nu, gazul pe care îl iei din uh, fiecare uh, loc de forare uh, e limitat și după aia trebuie să sapi un alt puț. Deci există și problema reabilitării teritoriului respectiv. Și în Uniunea Europeană, de exemplu, atunci când extragi nisip, uh, de exemplu, trebuie să um, repari, practic, peisajul respectiv uh, și să recuperezi biodiversitatea, însă nu există niciun fel de control atunci când aceste activități de extracție au loc în țări terțe. În general, eu am îngrijorări legătură de implicațiile, în legătură cu implicațiile legate de schimbarea climei. Gazele din șisturi au o mai mare amprentă de carbon decât sursele convenționale, decât gazele din sursele convenționale, din cauza apei și a tot ceea ce este acolo folosit. Același lucru e valabil și cu nisipurile bituminoase. Și o parte din gazele care sunt emise în timpul uh, extracției nici nu sunt folosite, sunt doar uh, gaze care sunt eliminate pe parcursul acestui proces. Până în 2050 încercăm să reducem cât mai mult emisiile de carbonizon, practic să le neutralizăm cu totul. Deci, cred că pe termen mediu nu e o soluție bună. Și nu putem lăsa vraiște în urma noastră. Deci ar trebui să analizăm lucrurile cu mare atenție. Și Ceea ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult e că legislația de mediu pe care o avem în Uniunea Europeană nu există pur și simplu în alte părți ale lumii. Asta e principala problemă. Vă mulțumesc! Hello. Domnul Tomescu. I'm speaking on behalf of the European Commission. Mulțumesc, vorbesc în numele Direcției Generale ENVI de la Comisia Europeană. Comisia, în legătură cu uh, extracțiile gazelor de șist și a petrolului de șist. Poziția Comisiei este neutră, după cum știți, analiza bazată pe informații tehnice arată că legislația existentă în domeniul uh, mediului se aplică la practicile de extracție de gaz neconvenționale, inclusiv a gazelor de șist, în legătură cu toate aceste proiecte. Însă, dat fiind faptul că avem informații limitate în legătură cu aceste tehnologii, dată fiind dezvoltarea lor uh, insuficientă în Europa la ora actuală, e prea devreme să tragem concluzia dacă cadrul legislativ european garantează protecția necesară pentru mediu și pentru sănătatea umană. Comisia a oferit informații uh, orientative cu privire la cadrul juridic european care se aplică la aceste proiecte, și conduce studii ulterioare referitoare la riscurile eventuale. Vom continua uh, cu colaborarea statelor membre și vom continua discuțiile cu statele membre și cu părțile implicate și la nevoie vă vom oferi orientări suplimentare. Urmărim cu interes dezbaterile și activitățile din Parlamentul European în acest context și discuțiile din comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul doamnei Grez. Eu aș dori să mulțumesc celor care au luat cuvântul în numele diferitelor grupuri. Am luat notă de aspectele care trebuie dezvoltate mai mult, inclusiv riscul de cutremure, în principal, consecința asupra peisajelor și e adevărat că și eu am fost uh, acum 10 ani și din nou după 10 ani în uh, niște zone din estul Regatului Unit și, sincer, acum, după 10 ani, e greu de recunoscut acele locuri. Nu știu dacă peisajele se mai pot uh, repara, dar uh, sper totuși. Colegul de la socialiști a insistat asupra schimbărilor climatice și a amprentei de carbon care este complet negativă, cum este și cazul nisipurilor bituminoase. Și acest lucru trebuie să fie reafirmat într-adevăr. În ceea ce privește intervenția Comisiei, eu aștept cu nerăbdare rezultatul studiilor în curs de desfășurare. Trebuie să vă spun Părerea mea este că avem nevoie, bineînțeles, de o legislație mai uh, clară cu privire la, gazurile, la gazele de șist, mă scuzați. Știu că există Natura 2000, știu că există și alte programe, dar știți și că întreprinderile noastre din lumea întreagă pot să nu respecte aceste diverse directive atunci când vine vorba de uh, instalarea în state în curs de dezvoltare și cred că este necesar chiar și în Europa să fie încadrată mult mai precis chestiunea gazelor de șist. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, m-aș mai fi avut o întrebare pentru comisie, pentru că nu am auzit nimic despre țările în curs de dezvoltare. Se știe că în țările în curs de dezvoltare, eu am fost în regiunea Sahel recent, se știe că acolo oamenii mor din cauza lipsei de apă, deci nu prea văd cum am putea pe deasupra să începem să uh, forăm în zonele respective. Aveți un răspuns referitor la aceste state pentru că nu este aceeași situație ca în statele dezvoltate. Mulțumesc. Doamnă președinte, mă tem că nu am un răspuns la această întrebare. Eh bien, j'ai ma réponse. Eh, iată că mi-am primit răspunsul. Domnul Weigl, eu aș vrea să-l întreb pe reprezentantul Comisiei dacă ar putea să nu folosească termenul neutru, să nu spună că suntem neutri dacă e clar că avem o problemă foarte gravă. Nu putem să avem o poziție neutră dacă știm că este posibil ca întreprinderile europene să provoace pagube foarte grave în statele respective. E vorba de statele cele mai sărace și cred că putem să ne așteptăm ca Comisia să aibă o poziție proactivă față de această problemă, în niciun caz să nu fie neutră. Ok, donc euh, bah, je vous invite la Commission à... à... M-am uh, să invit Comisia să reflecteze asupra acestui subiect pentru că cred că va stârni numeroase reacții destul de aprinse și intransigente. Ca să încheiem acest punct, vreau să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este mâine, 8 mai, spune președinta, la prânz. Nous passons maintenant euh, à un échange de vues sur la combinaison de dons. Trecem la un schimb de opinii privind combinarea de uh, donații și de credite pentru cooperarea externă și pentru dezvoltare și vom începe cu o prezentare a Comisiei Europene. Vă rog și să faceți liniște sau cel puțin să tăceți din gură. Stați un pic, nu am încheiat, însă ă, fac o pauză pentru că e foarte mult zgomot în sală, foarte multă lume trâncănește și, nu știu, eu dacă îi spun ceva lui An, îi spun în șoaptă, nu îi spun cu voce tare. Nu e chiar atât de greu să vorbești în șoaptă. Așadar, unde eram, trecem la schimbul de opinii privind combinația de subvenții și împrumuturi pentru cooperarea externă și dezvoltare. Vom introduce acest subiect printr-o prezentare a Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții. Și aș dori să-i mulțumesc domnului Jose Baez Planas de la Comisie și domn, ă, reprezentantului BEI care vine aici pentru prezentări. Nu, dar nu se poate așa, spune președinta în legătură cu uh, facilitățile regionale ce permit combinarea subvențiilor cu împrumuturile. Și aveți cuvântul 15-20 de minute, în ce ordine doriți. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, mă voi exprima în engleză, pentru că așa am pregătit uh, prezentarea. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vreau doar să spun că, indiferent de ce voi prezenta acum, trebuie să știți că uh, veți primi prezentarea mea uh, în sală, în formă fizică. Trebuie să vă mai spun că e prima dată când avem acum șansa să discutăm la Comisia DV despre combinarea de subvenții și împrumuturi, însă cu siguranță nu va fi ultima dată. Probabil că veți avea nevoie de mai multe detalii pentru că se va reveni asupra acestui subiect. În legătură cu facilitățile de combinare, știu că uh, vă asigur că nu vom depăși uh, timpul pe care îl avem la dispoziție. În primul rând, aș vrea să vă prezint aspectele cheie ale acestei, acestor combinații. În primul rând, pentru că uh, e foarte important să introducem politica de dezvoltare în mecanismele de combinații. suntem confruntați cu probleme de dezvoltare masive. Cel, mai, cel puțin putem spune că suntem uh, confruntați cu constrângeri grave legate de disponibilitatea fondurilor publice. Acestea sporesc, dar în niciun caz cu viteza pe care ne-am dorit-o noi. De aceea trebuie să folosim combinația aceasta ca să obținem un efect de pârghie. Trebuie să folosim uh, subvențiile necesare pentru a obține un efect de multiplicare pentru fondurile ce vin de la instituții publice și private. De fapt, utilizarea subvențiilor poate să facă ca proiectele finanțate public să fie mai durabile utilizarea unei subvenții poate să fie ultima piesă dintr-un puzzle, cea care îl desăvârșește. s am putea să spunem foarte rapid că combinația de subvenții și împrumuturi înseamnă în esență folosirea de subvenții și de împrumuturi împreună, adică subvenții de la Uniunea Europeană și împrumuturi de la instituțiile financiare sau de la alți donatori. În general, sursele financiare despre care vorbim, veți vedea imediat la ce mă refer, acestea variază de la un proiect la altul. Întotdeauna vom avea uh, subvenții europene. Acestea pot fi combinate cu subvenții de la alți donatori. Va exista probabil o instituție financiară publică care se ocupă de partea financiară a proiectului sau, în unele cazuri, instituții neeuropene de finanțe publice. Este cazul băncilor de dezvoltare regionale din regiunile în care lucrăm. În anumite cazuri există investitori comerciali, bănci private sau, în unele cazuri, resursele uh, provenite din subvenții pot fi sporite cu resursele proprii ale statului respectiv. Acest lucru nu înseamnă că la toate proiectele se folosesc toate aceste resurse. Însă, majoritatea apar și dumneavoastră trebuie să țineți cont de faptul că mecanismul de combinație este un mecanism în care există o parte de împrumut și o parte de subvenție conectate. Care sunt obiectivele combinației. În primul rând, dorim să generăm un efect de pârghie financiar, un efect de multiplicare. Dorim să ne utilizăm resursele provenite din subvenții ca să canalizăm resursele publice și private pentru a avea un efect de dezvoltare mult mai bun. Deci dorim să multiplicăm efectul financiar al resurselor provenite din subvenții. Dorim să obținem fonduri suplimentare care să se adauge la resursele provenite din subvenții. Putem și să avem uh, efectul de pârghie nefinanciar. E vorba de furnizarea de fonduri prin mecanismul de combinație și astfel putem să sporim calitatea sau durabilitatea proiectului, de exemplu oferind asistență tehnică, ceea ce accelerează pregătirea bugetului sau pregătirea unui buget de mai bună calitate. Sau putem să avem mai multă disciplină financiară și un spirit de proprietate, de apartenență mai bun. Pentru că, în realitate, astfel, statul beneficiar este obligat să se gândească la posibilitatea de a rambursa împrumutul și astfel se sporește nevoia de sentiment de legătură cu proiectul respectiv. Faptul că aceste împrumuturi sunt combinate cu subvenții de la comunitate se pot permite susținerea reformelor care corespund mai bine politicilor europene. Astfel ne putem asigura că uh, cerințele sectoriale și alte cerințe corespund obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană. Nu e tot. Un al doilea rezultat al combinației este promovarea unei cooperări și a unei coordonări între diferiții actori din domeniul dezvoltării. Este cu siguranță ce se întâmplă între actori europeni și neeuropeni din domeniul asistenței. E vorba de bănci sau alți actori neeuropeni și un alt lucru important, se creează o legătură între donatori, uh, cei care acordă subvenții și instituții financiare. Până acum se considera că e vorba de lumi separate, însă în ultimii 2-3 ani au început să se creeze legături mult mai strânse între toți acești actori. În cele din urmă, în... mă voi referi și la dimensiunile proiectelor respective, pentru că lucrăm, de exemplu, în domeniul infrastructurii, unde sunt proiecte foarte mari și noi contribuim la sporirea vizibilității Uniunii Europene. Am aici un grafic destul de tehnic, nu vreau să insist prea mult, însă doresc să subliniez faptul că de la identificarea și până la evaluarea oricărui proiect, Comisia controlează diferitele etape cu mici diferențe legate de ce, de ce se face cu uh, subvențiile. O anumită parte din punerea în aplicare a acestor proiecte combinate poate fi delegată instituțiilor financiare, însă dacă facem acest lucru pentru a spori eficacitatea o uh, furnizării de asistență, ne uh, referim la capacitățile de contabilitate, de audit și așa mai departe, și numai uh, instituțiile financiare certificate pot să participe la acest tip de activitate. O altă chestiune, noi dorim să implicăm din ce în ce mai mult delegațiile Uniunii Europene în întregul proces de identificare, negociere cu statele partenere, pregătirea proiectului și de asemenea în perioada următoare de monitorizare a implementării. V-am spus și că instituțiile financiare joacă un rol important, în multe cazuri e vorba de autoritățile de punere în aplicare, dar și Comisia și statele membre joacă un rol foarte important în faza de aprobare și de revizuire între egali. Voi reveni asupra acestui aspect pentru că este unul foarte complex. După ce primim un proiect cu cererea de finanțare printr-o facilitate regională, noi um, facem o serie de verificări și vreau să vă asigur că procesul de examinare al proiectelor uh, depuse este din ce în ce mai strict. În primul rând, un lucru care trebuie să fie absolut clar, proiectul trebuie să corespundă obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii Europene trebuie să respecte standardele, standardele sociale și de mediu pe care ni le-am stabilit și un lucru foarte important este necesar ca utilizarea resurselor uh, provenite din subvenții să fie justificată. Acest lucru este deosebit de important dacă dorim să ne asigurăm că nu se creează distorsiuni de piață prin faptul că noi subvenționăm un anumit proiect și combinăm subvenția cu împrumuturi. Aș vrea să vă spun că uh, ne dăm seama din ce în ce mai mult că trebuie să se țină cont de chestiunile de datorie, pentru că, după cum v-am mai spus, uh, oferim subvenții și le combinăm cu împrumuturi și credite. Deci trebuie să fim uh, convinși de sustenabilitatea, din punctul de vedere al datoriei, proiectelor pe care le finanțăm. cum sunt depuse proiectele la uh, facilitățile de investiții regionale. Întotdeauna este vorba de instituții um, de finanțare eligibile. Acestea depun proiectele întotdeauna. Și poate fi vorba de o instituție multilaterală financiară europeană, cum este BEI, de exemplu, sau BERD, sau poate fi vorba de o instituție europeană de dezvoltare publică. Și aveți mai multe exemple aici. În unele cazuri, băncile de dezvoltare regională pot fi membrii de plini ale facilităților regionale. E cazul Băncii Africane de Dezvoltare, va fi și cazul Băncii de Dezvoltare din Caraibe. Și, în unele cazuri, există și observatori. Atunci când o instituție are statut de observator, nu poate să prezinte un proiect ca principal finanțator, însă poate să facă parte din pachetul de finanțare. Este cazul Băncii Americane de Dezvoltare, Băncii Uh, central Americană pentru Integrare Economică în cazul uh, Facilității de Investiții în America Latina. Doresc să subliniez din nou că, în general, avem o instituție europeană de finanțare care prezintă proiectul care solicită o subvenție care să se adauge la proiect, însă în multe cazuri nu uh, doar instituția aceasta participă la proiect, pot să participe și bănci regionale, după cum am spus la început, sau bănci comerciale și alte tipuri de finanțatori. Avem o structură de guvernanță pe trei niveluri. În mod normal, o sumă va fi, este aprobată în cadrul programului regional pentru o anumită regiune și apoi fiecare proiect depus trece printr-o analiză în două părți. În primul rând, este analizată de către un organism tehnic. E vorba de un grup, uneori se numește uh, grupul mediatorilor financiari, uneori grupul uh, instituțiilor de finanțare, nu contează numele, însă este vorba de un organism în care instituțiile financiare analizează proiectul pe bază tehnică. Sunt analizate calitățile financiare, dar și calitățile de dezvoltare ale proiectelor. Aceste reuniuni sunt prezidate întotdeauna de comisie. Iar dacă noi considerăm că proiectele sunt într-o fază de maturizare suficientă, le transmitem unei a doua instanțe, un consiliu, care dă undă verde sau undă roșie în funcție de situația respectivă. Trebuie să știți în orice caz că e vorba aici de două niveluri, unul tehnic, unde sunt reprezentate băncile și unde prezența comisiei este necesară cu uh, colaborarea unui vicepreședinte de la BEI, și apoi, în al doilea nivel, la care uh, acest Consiliu analizează, fiind un Consiliu reprezentat de, în care sunt reprezentate statele membre. Consiliul se poate întâlni și din motive strategice. La uh, lansarea facilităților se creează un document în care spunem în ce sectoare dorim să activăm, care sunt principalele priorități pentru regiunea respectivă, în ce mod uh, proiectul respectă obiectivele regionale. Acest lucru se face împreună cu statul beneficiar și cu statele membre. Și uh, o dată pe an sau o dată la doi ani, putem discuta cu toții ca să vedem dacă obiectivele stabilite sunt încă relevante sau trebuie să fie schimbate sau modificate sau dacă e nevoie de adăugarea de noi priorități. Aș dori să trec la partea care vă interesează probabil mai mult și anume imaginea de ansamblu, care este situația actuală a acestui mecanism de combinație. Recent a fost apro- au fost aprobate facilitatea de investiții pentru uh, Caraibe și încă alte două facilități și astfel am reușit să obținem o acoperire foarte largă de facilități pentru Uniunea Europeană. În primul rând, UE Africa, fondul creat în 2007, secretariatul fiind asigurat de BEI. În al doilea rând, facilitatea de investiții de vecinătate creată în 2008 și apoi în 2010 am creat facilitatea de investiții pentru Asia Centrală și facilitatea de investiții pentru America Latină. Aș vrea să mai adaug că acest model are succes din cauza că unele state care uh, nu sunt uh, subliniate în imagine au cerut programe similare. De exemplu, acum negociem un program de investiții de tip național cu Africa de Sud am primit o cerere să vedem dacă putem lucra cu același tip de instrumente și în Turcia. Vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți uh, reușita acestor facilități de investiții de până acum. Cât investim aici? fondul uh, pentru infrastructură 300 de milioane din uh, surse europene și include și contribuții din partea statelor membre. În practică, cred că avem cam 400 de milioane de euro pentru uh, fondul acesta de investiții în infrastructură pentru Africa. Facilitatea de investiții este destul de nouă, de aceea am început cu suma mică cu, de 30 de milioane pentru 2011-2012 IFCA, Facilitatea pentru Asia Centrală, are la dispoziție 65 de milioane și uh, Facilitatea de Investiții în America Latina 125 de milioane și probabil că facilitatea cel mai bine finanțată este uh, ultima, unde avem 745 de milioane din uh, programul de, din uh, politica de vecinătate și încă 70 de milioane de la statele membre. După părerea mea, această imagine este cea mai importantă. Dacă analizăm fondurile totale cheltuite din 2007, în primele facilități de investiții, primele 3-4, vedem că e vorba de 760 de milioane de euro subvenții europene. Și dacă adunăm toate împrumuturile, creditele și investițiile generate de aceste subvenții, ajungem la aproape 26 de miliarde de euro, 10 miliarde venind de la instituțiile financiare eligibile. Deci factorul de multiplicare e de 10 aproape, și de peste 20 dacă analizăm finanțarea suplimentară totală pe care o primim uh, datorită subvențiilor europene. Cred că aceasta este imaginea cea mai clară pentru a arăta succesul de până acum, subliniez de până acum, a facilităților noastre de investiții. Știu că nu prea mai avem timp, dar vreau să vă prezint și o imagine de ansamblu asupra sectoarelor acoperite. Acestea sunt cam aceleași pentru toate facilitățile. Mai mult de o treime este, dintre fonduri sunt dedicate transportului, nu e nicio surpriză, și e valabil și pentru energia uh, durabilă, 33% energie, 16% apă, o sumă destul de mică pentru uh, asistența pentru IMM-uri și această cifră trebuie ameliorată dacă dorim să uh, fim coerenți cu agenda pentru schimbare. O parte mică este dedicată TIC, tehnologie informației și comunicării, și o parte destul de mică infrastructurilor sociale. Discutam azi dimineață cu raportorul pentru uh, acest subiect și E foarte, vorbeam despre cât de greu este să obții împrumuturi în sectorul social, pentru că întotdeauna trebuie să țină cont și de faptul că acestea trebuie rambursate, bineînțeles, dar ținem cont oricum de acest element. Foarte rapid, după cum a spus comisarul Pibars împreună cu comisarii Hedegaard și Füle, avem uh, facilități uh, dedicate proiectelor privind schimbările climatice. Noi orice facem, analizăm și din perspectiva schimbărilor climatice, vestea cea bună este că 60% dintre proiecte intră în această categorie. O parte importantă a finanțării este deci dedicată proiectelor ce respectă criteriile legate de schimbările climatice. Deci, o treime sunt investiții directe o treime asistență tehnică la începutul programului sau prin, în cursul implementării lui. Putem oferi asistență tehnică de-a lungul punerii în aplicare. Aproape un sfert e vorba de, se referă la subvenționarea ratei dobânzii și o parte destul de mică este dedicată capitalului de risc și garanțiilor. Sigur că dorim să lucrăm la toate aceste categorii dacă dorim să avem un impact. Cred că voi sări peste următoarea pagină și aș dori acum să dau cuvântul colegei mele, Jackie, de la Bay, care vă va prezenta o serie de exemple. Peste 100 de proiecte, v-am spus, au fost finanțate. Vrem doar să vă uh, Uh, faceți o idee despre locurile unde ne putem implica, dar putem face și mult mai mult, deci Jackie, ai cuvântul. Mulțumesc. Din numele, numele BEI vreau să vă spun că ne bucurăm foarte mult că suntem prezenți aici, că putem prezenta alături de comisie unele dintre proiectele noastre pe care le-am finanțat prin această facilitate de combinare. Proiectele pe care vi le voi prezenta se referă la importanța acestor mecanisme de combinare pentru ca proiectele să fie puse la punct și pentru a avea acces la finanțare, la granturi. Lucruri foarte importante pentru BEI și pentru alte instituții de financiare pentru a putea pune pe picioare proiect. Așa cum v-am spus, aceste lucruri sunt foarte importante, mai ales în țări unde este nevoie de termen de concesionare pentru proiecte care se referă la sustenabilitatea datoriilor, asistență tehnică, la fel de importantă pentru noi, pentru a ne asigura că aceste proiecte sunt pregătite mai temeinic. Acest instrument este foarte bun pentru a spori cooperarea între instituțiile financiare și donatori, îmbunătățind impactul și vizibilitatea Uniunii Europene. Vă voi prezenta trei proiecte. Primul în sectorul financiar se referă la un fond pentru IMM-uri în sudul și estul Europei. Prin acest fond încercăm să atragem investiții publice și private pentru a oferi finanțare IMM-urilor pe piața financiară locală, principalul element de granturi aici, prin Fondul European de Vecinătate de Investiții și Fondul Balcanic de Investiții, este o primă tranșă de investiții care să acopere pierderile, iar această prima tranșă care acopere pierderile atrage investitorii, dat fiindcă riscul se reduce considerabil, deci efectul de pârghi într-o astfel de operațiune este considerabil. Aveți uh, în prezentare uh, mai multe, uh, mai multe amănunte, avem 7 milioane finanțarea totală cu, în care sunt implicate mai multe instituții financiare, printre care și Banca Austriei. Un alt proiect important este centrala solară de la Coarzazate, unul dintre cele șase proiecte uh, din zona mediteraneană, un proiect de mare amploare care sprijină energiile regenerabile. Acest proiect se desfășoară în Maroc. Proiectul are ca scop reducerea dependenței la nivelul importurilor energetice și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest uh, proiect face parte din uh, proiectul de centrală solară din Maroc, care va fi cel mai mare, cel mai mare proiect de acest fel din Africa de Nord. Proiectul se bucură de un grant direct care scade costul electricității. Contribuția grantului este de 30 de milioane de euro. Este un proces interesant și pentru că BEI se implică cu alte instituții într-o, într-o structură de uh, încredere reciprocă. Ne bazăm aici pe documentele financiare ale instituțiilor de elită și încercăm să reducem volumul de muncă pentru toate instituțiile implicate și pentru beneficiari pentru a, um, pentru a accelera proiectul. Alt proiect este proiectul uh, de interconectare electrică de la Caprivi, Caprivi. Și aici am colaborat intens cu celelalte instituții financiare europene. Este vorba de finanțarea unei conexiuni de transmisie din Zambia la Namibia, conectând uh, părți din sudul Africii Interesant este că prin subvenții se încearcă reducerea datoriei uh, rețele electrice, companiilor uh, electrice din uh, Zambia și conlucrăm cu alte instituții financiare în acest proiect. Și o să-i dau acum cuvântul din nou colegului Jose. Dacă îmi permiteți, aș dori să mai adaug câteva lucruri în ceea ce privește provocările viitoare. Sunt de părere că Principalele îngrijorări de la ora actuală sunt următoarele. În primul rând, cum să extindem facilitățile existente prin instrumente inovatoare, prin extinderea parteneriatelor, ceea ce ar putea însemna că dorim să aducem mai multe bănci de dezvoltare în această structură. Dorim să consolidăm rolul Comisiei la nivelul acestei facilități de combinare europeană și, mai mult, dorim uh, să sporim implicarea sectorului, finan- sectorului privat la nivel financiar. Toate aceste lucruri au fost discutate, așa cum am spus înainte, la grupul de experți privind cooperarea externă și dezvoltare, care se va reuni din nou destul de curând și dacă se va face o propunere de organizarea unei astfel de platforme se vor, continua în, se vor derula în continuare discuțiile pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Dacă doriți, îi dau din nou cuvântul doamnei uh, Grez pentru concluzii. De data aceasta nu vorbesc în numele meu, ci vorbesc în numele colegului Bart care din păcate are probleme familiale și nu poate fi prezent. Doresc să vă citesc documentul pe care mi l-a trimis și pe care avea de gând să-l citească, un document pe care l-a elaborat împreună cu secretariatul. Comisia a pus la punct un grup de experți din statele membre Serviciul European de Acțiune Externă, BEI și Comisia pentru a putea evalua costurile și uh, beneficiile și uh, se va prezenta un raport Parlamentului și Consiliului până la mijlocul anului 2012. Platforma externă pentru cooperare și dezvoltare trebuie să ofere Uniunii Europene un rol de vârf de lance în domeniul combinării, îmbunătățind cooperarea și coordonarea. Această platformă ar trebui să sprijine eficiența Uniunii Europene, precum și vizibilitatea acesteia pe plan extern, la nivel financiar, în ca rol de pârghie financiară, respectând uh, cota instituțiilor participante. Ar trebui să promoveze finanț, acțiuni de finanțare vizibile la nivel extern ale Uniunii Europene, care să sprijine obiectivele Uniunii Europene. Acest lucru ar trebui să se facă aducând la un loc experiența și resursele, în principal, a cele aparținând principalilor actori, statele membre și agențiile bilaterale, Comisia, Serviciul de Acțiune Externă și Banca Europeană de Investiții. Struct, la nivelul structurii și participării și caracterului juridic s-a uh, propus ca un grup uh, tehnic la nivel înalt să aibă loc un grup de conducere. La nivelul grupurilor de experți uh, s-a creat o contradicție în ceea ce privește rolul uh, și participarea BEI la nivelul grupului de conducere și la nivelul instituțiilor europene financiare din grupul tehnic. O altă chestiune o a reprezentat caracterul juridic al acestei platforme. Comisia a propus înființarea acestei platforme ca un grup de experți ai Comisiei care nu ar necesita un uh, cadru juridic anume. Unele aspecte mai importante din partea Parlamentului European și mai ales din partea Comisiei DB. Până acum, participarea Parlamentului European nu este prevăzută. Acesta va primi un raport anual uh, în ceea ce privește activitatea platformei, ceea ce ridică tot soiul de chestiuni delicate, sensibile pentru Parlamentul European. Această propune, această structură va permite codecizia și controlul parlamentar asupra bugetului european și a politicilor prin intermediul combinării, cum vom asigura dreptul de control al Uniunii Europene la nivelul instituțiilor financiare internaționale și în ceea ce privește folosirea bugetului european pentru anumite obiective, obiective europene, cum o să ne asigurăm că această platformă nu se va concentra pe investiții economice clasice, ci va explora și posibilitatea de a folosi instrumentele de combinare pentru a avea un efect de pârghie la nivelul investițiilor în zone în care este greu de ajuns și în sectoare mai dificile, cum ar fi sectoarele sociale, accesul la energie pentru toată lumea și așa mai departe, sprijinind, de pildă, uh, inițiative de creștere sau activități unde unde există rezultate sociale, economice care trebuie luate în, în seamă. Cum se evaluează impactul combinării? Trebuie să existe metode de măsurare și de comparare a plus uh, valorii generate de aceste operațiuni de combinare, care vor include uh, indicatori calitativi și cantitativi și în termen de îmbunătățire aduse și progrese aduse la nivel social și economic. Cum o să asigurăm orientarea și monitorizarea acestor activități de creditare sectoarelor pub publice în de, private în dezvoltare? Activitățile de combinare, mai ales în ceea ce privește implicarea sectorului privat, uh, la care s-a făcut referire de că, la nivelul OCD de către experți. Este foarte important. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dorește să ia cuvântul cineva? Est-ce que la commission veut répondre Comisia dorește să răspundă? Uh, very briefly, thank you. Pe scurt, vă mulțumesc foarte mult pentru această explicație. Scopul prezentării noastre de astăzi era să facem o prezentare generală a modului în care funcționează această facilitate de combinare. Nu doream să intrăm în amănunte să discutăm uh, despre dezbaterea care se desfășoară cu privire la această platformă. Comisia DEVE este prezentă acolo. Cred că săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, pe data de 8 mai, grupul de experți se va reuni și va, se va discuta aceste subiecte. O mare parte din ele se regăsesc între îngrijorările noastre, cred că v-am dovedit acest lucru din prezentare. Doream să accentuez acest lucru. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Bun. Madame Levin este în route. Doamna Levin este pe drum. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Nici doamna Zimmer nu este alături de noi. Eh bien, on passe au dernier point. Trecem atunci la ultimul punct de pe ordinea de zi. Donc, euh, nous passons maintenant à la présentation par Madame Levin de... Trecem acum la prezentarea doamnei Levin privind uh, politica comună în domeniul pescuitului. Este vorba de un act legislativ uh, în codecise la prima lectură. Dau uh, prilejul domnului Vin să se așeze. Il n'y a pas de souci, prenez. Il n'y a pas de souci. Nu vă îngrijorați, aveți timp, sigur pe dumneavoastră vă așteptăm, da. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și îmi cer scuze că am dat năvala, așa eram la Comisia pentru Pescuit și discutam același subiect acolo. Este vorba despre reforma politicii de pescuit comune, iar acest proiect de aviz se referă la propunerea unui nou regulament, unui nou regulament de bază. Pănuiesc că dumneavoastră știți deja că politica comună de pescuit uh, nu are până acum uh, un trecut uh, fulminant, a fost chiar dezastroasă, stocurile de pește sunt în scădere, ecosistemul maritim se deteriorează și uh, situația este dezastroasă la nivelul comun- comunităților de pescare. A venit deci vremea să luăm măsuri. În ceea ce privește dimensiunea externă a PCP-ului există mai multe aspecte de discutat aici. În primul rând avem acordurile bilaterale, așa numite parteneriate de pescuit, pe care le-a încheiat un mare, Uniunea Europeană cu vreo 20 de state din afara UE dar este și vorba de participarea UE la nivelul uh, organizațiilor de gestionare a pescuitului care acoperă părți, uh, mari părți ale oceanelor, acolo unde avem stocuri haleutice migratoare, pe care le împărțim cu comunitatea internațională, să zicem, cum ar fi stocurile de ton, care uh, sunt foarte răspândite. Apoi mai avem cooperarea cu ONU, unde această chestiune a a guvernanței maritime în larg este adusă în discuție. Uniunea Europeană joacă un rol activ și la nivelul acordurilor private. Avem investiții și parteneriate comune cu țările în curs de dezvoltare, mai ales cu acestea. O altă chestiune legat, foarte importantă aici este faptul că importăm o mare parte a peștelui consumat în Uniunea Europeană, peste 60% a peștelui consumat în Uniunea Europeană este importat. Nu, toate, nu, tot, uh, nu toată această cantitate provine din țările cu de dezvoltare, trebuie să spun acest lucru, fiindcă cel mai, cea mai mare țară exportatoare pentru Uniunea Europeană este Norvegia, dar o mare parte a peștelui provine și din China și Africa de Vest și așa mai departe. Propunerea Comisiei de a avea un nou regulament de bază este una pozitivă, pe care o sprijin. Un element foarte important al acestei propuneri se referă la faptul că trebuie să menținem stocurile haliutice la niveluri care să depășească pe cele capabile să dea un randament durabil maxim. Este vorba de randamentul maxim pe care îl poate da un stoc de pește la nivel uh, la nivel, uh, să spunem, pentru totdeauna. Deci uh, este vorba de um, să ne gândim la rata dobânzii a capitalului pe care îl aveți în bancă. Nu ar trebui să scoți bani din bancă în fiecare an, fiindcă altfel rata dobânzii va uh, scădea. Banii pe care vei primi altfel vor fi mai puțini. Deci același lucru este valabil și pentru stocurile de pește. Iată de ce suntem într-o situație dezastroasă la ora actuală. Când vine vorba de dimensiunea externă, o chestiune mai importantă, un principiu important pe care îl propune Comisia este faptul că ar trebui să existe acorduri de pescuit doar cu țările care au un excedent de pescuit, de un excedent haleutic pe care îl pot vinde. Pentru a cunoaște acest lucru avem nevoie de avize științifice bine puse la punct pentru a ne asigura că există un excedent haleutic și că nu sunt uh, supraexploatate aceste stocuri de pește. Trebuie să știm uh, foarte clar uh, cum stau lucrurile și la nivelul nevoilor uh, nutriționale ale populației. Nu, nu e suficient să existe un excedent halieutic la nivelul pescuitului, la nivelul cotelor de pescuit. Trebuie să ne asigurăm că nu luăm uh, să nu, că nu privăm populația de proteine și de consumul de pește de care ar avea nevoie. Deci, iată, acest lucru este important în definiția excedentului. Una, o altă propunere foarte importantă din partea Comisiei, pe care o sprijin, pe care o, noi, verzi, o sprijinim, este faptul că despăgubirile financiare eh, în ceea ce privește accesul la pescuit ar trebui să fie decuplate de eh, ajutorul sectorial. După cum știți, fiecare acord de pescuit are o componentă prin care eh, prin care finanțarea ar trebui să Uh, fie destinată într-o oarecare măsură și sprijinul acordat sectorului de pescuit. Noi dorim ca despăgubirile financiare să fie definite foarte clar și să fie decuplate de uh, acești bani care se folosesc pentru dezvoltarea sectorului de pescuit, fiindcă dacă stocurile de pește vor scădea, atunci ar trebui uh, să reducem și banii alocați. Deci, uh, Guinea-Bissau, de pildă, este o țară foarte săracă care depinde foarte mult de acordul de pescuit cu Uniunea Europeană. Iar dacă stocurile de pește ar scădea, s-ar reduce cu Guinea-Bissau, atunci consecințele ar fi semnificative la nivelul bugetului acestei țări. Bine, acum are loc o lovitură de stat militar acolo, nu știm cum vor sta lucrurile pe viitor. Dar acesta este principiul din spatele decuplării și anume că uh, țările respective ar trebui să beneficieze eh, de pe urma acestui eh, proces de decuplare. Propunerea din partea Comisiei rămâne oarecum eh, vagă și nu merge destul de departe în ceea ce privește propunerea de a introduce uh, concesiunile de pescuit. Este vorba de o chestiune la nivelul intern al statelor membre și anume aceste concesiuni de pescuit ar trebui să fie comercializabile, tranzacționabile. Este vorba de o modalitate de a permite industriei de pescuit uh, să se să tranzacționeze capacitatea excedentară. Din păcate, propunerea nu explică foarte clar care este dimensiunea externă și se exclud flotele care operează în conformitate cu acordurile bilaterale, dar nu și pe celelalte. Deci aici facem o propunere, fac eu o propunere în acest proiect de aviz de a explica lucrurile mai clar pentru a spune că aceste concesiuni transferabile de pescuit nu se referă tuturor, uh, nu se referă navelor de pescuit care operează în afara apelor europene. Deci uh, este vorba și de acorduri private, instituțiile de gestionare a pescuitului și așa mai departe. Este foarte interesant acest lucru, fiindcă în primul proiect de la comisie care, unde au, fost, exact, au existat scurgeri de informații, am văzut acest lucru, a existat o clauză privitoare la drepturile omului în acest regulament de bază, după care aceasta a fost eliminată. Dar acum știm faptul că statele membre și Consiliul uh, sunt pentru existența acestei clauze privind drepturile omului și eu cer reintroducerea acesteia și sperăm că statele și sperăm că um, membrii Parlamentului European vor fi de acord cu acest lucru. Această clauză din uh, acordurile de pescuit începe să-și facă deja simțit efectul și reprezintă o, o prelungire oarecum a acordurilor de la Cotonou. am pus accentul și asupra clauzei de exclusivitate. Aspect foarte important. Dacă există un acord de pescuit cu o anumită țară, toți operatorii europeni, toate navele care pescuiesc, pescuiesc în acele ape, trebuie să respecte acordul de pescuit și nu aranjamente particulare. Deci această clauză de exclusivitate are ca scop uh, Uh, oferirea unui cadru pentru toate navele europene care pescuiesc în acele ape. Propun legale măsură și unele amendamente care se referă la transparență. Dacă îmi permiteți să trec uh, prin uh, amendamentele mele, unul câte unul, aș dori ca uh, Aici transparența să fie deja un obiectiv al politicii de pescuit comune, transparența și accesul la informații în conformitate cu um, Convenția de la Orhus reprezintă unul dintre obiectivele principale, un obiectiv extrem de important, mai ales când vine vorba de stabilirea existenței unui excedent de stocuri de lihariutice, trebuie să știm exact cât de mult se pescuiește în țările cu care Uniunea Europeană are acorduri. Într-unele din aceste țări, guvernele nu sunt foarte dornice să ne furnizeze aceste date în legătură cu pescuitul, fiindcă au acordul de pescuit și cu alte națiuni uh, pescare, să spunem așa, SUA, China și așa mai departe, dacă nu știm cât de mult, cât de semnificative sunt activitățile de pescuit, nu ne putem da seama dacă există un excedent și, bineînțeles, ar fi o acțiune lipsită de răspundere să încheiem un acord de pescuit. În acest fel încercăm să combatem și corupția, fiindcă la ora actuală Uniunea Europeană divulgă informații cu privire la cât costă aceste acorduri, dar în multe dintre țările terțe unde există unde operează și uh, flote de pescuit străine, societatea civilă și nici măcar Parlamentul nu știu exact uh, cât de, cât de extinse sunt activitățile de pescuit sau cât se plătește pentru accesul la uh, apele acestei țări. În ceea ce privește amendamentul 2, este vorba de un amendament care se, referi, care se referă la concesiunile de pescuit transferabile. Acest sistem nu ar trebui să se aplice în afara apelor europene textul inițial al Comisiei se făcea referire la faptul că nu trebuie să se refere la acorduri de pescuit, dar vrem să se specifice faptul că nu trebuie să se refere la să nu trebuie să depășească apele europene. Același lucru este valabil și pentru amendamentul 3. În ceea ce privește amendamentul 4, se spune faptul că dimensiunea externă a PCP-ului trebuie să fie coerentă cu uh, politica comercială de mediu și de dezvoltare a Uniunii Europene. Și ar trebui să urmărească aceleași obiective și să promoveze aceleași standarde de gestionare a pescuitului care se aplică în apele europene, ceea ce înseamnă că regulile care se aplică în apele europene ar trebui să fie respectate de navele europene, chiar dacă pescuiesc în afara apelor europene. Este foarte important ca Uniunea Europeană să coordoneze în mod activ politica uh, de combinare a politicii de dezvoltare cu cea de pescuit pentru a sprijini țările în curs de dezvoltare să pună în aplicare un sistem de guvernanță privind durabilitatea maritimă. Acest aspect este foarte important. Am descoperit eu faptul că nu este deloc uh, constructiv uh, la nivelul uh, sectorului pescuitului, dacă Comisia călătorește în toată lumea și vorbește despre importanța pescuitului durabil, după care, uh, la nivelul serviciilor de dezvoltare ale Comisiei, există o lipsă de comunicare, ceea ce trebuie, trebuie remediat pentru a putea ajunge la, pentru a putea atinge obiectivele pe care ne dorim de îmbinarea acestor două politici și pentru a asigura credibilitatea Uniunii Europene în lume, aceste lucruri sunt foarte importante. În ceea ce privește mai apoi amendamentul 5, aș dori să vă spun că aici se pune accentul pe răspunderea statelor membre. Nu este vorba doar de Uniunea Europeană, nu doar Uniunea Europeană trebuie să-și asume toate răspunderile, bineînțeles. Statele membre trebuie să, să se asigure că uh, operatorii nave de pescuit respectă regulile, avem uh, răspunderea statului pavilion aici. Până la urmă, statele membre sunt cele care trebuie să-și asume această responsabilitate. Mai apoi, dacă statele membre nu respectă această răspundere, atunci Comisia poate, poate să ia măsuri de sancționare, fiindcă, de adevăr, unele state, unele state membre nu își asumă răspunderea în ceea ce privește operatorii care își desfășoară activitatea în afara Uniunii Europene. Trebuie să existe și un sistem de corectare, de sancționare aici, în ceea ce privește amendamentul 5. Aici este vorba despre o listă a a elementelor care trebuie să fie sprijinite în cadrul acordurilor de pescuit durabil este vorba de avizul științific, cercetarea științifică de care este nevoie, monitorizarea și controlul, clădirea de capacități în ceea ce privește viitorul pescuitului în țări terțe. Amendamentul 7 este vorba doar de câteva cuvinte lămuritoare este deci vorba despre formularea toate flotele, amendamentul 8, acordurile de pescuit durabile. Aici eh, este vorba de turismul de stat pavilion. La ora actuală, unii operatori profită de un acord de pescuit eh, timp de șase luni, după ce capacitățile de pescuit eh, s-au terminat acolo, se duc sub pavilionul unei, unui alt uh, țări, unei alte țări și așa mai departe după aceea, la 1 ianuarie, revin uh, sub pavilionul uh, european și respectă din nou acordul de pescuit. Deci, iată, acest lucru încalcă principiul uh, exploatării unei singur stoc haliutic. Amendamentul 9 se referă la clauza privind drepturile omului, la care m-am referit mai devreme, uh, Amendamentul 10 este și el foarte important. Este important să se desfășoare o evaluare independentă cu privire la impactul fiecărui protocol înainte de începerea negocierilor pentru protocoale ulterioare. Așa cum bine știți, la ora actuală, primim evaluările după ce mandatul a fost deja emis și după ce au început deja activitățile de pescuit. Încercăm, deci, prin acest lucru să ne asigurăm că există posibilitatea de a ne îndeplini datoria noastră de de partajarea răspunderii cu Consiliul privind aceste acorduri de pescuit. În ceea ce privește amendamentul 11, aici este vorba despre spre plata integrală a costurilor de către operatori. Este vorba despre costurile aferente accesului la uh, pescuit, care este subvenționat în mare parte la ora actuală. Este important ca operatorii de pescuit să plătească o mare parte a costurilor în ceea ce accesul la stocurile de pește, după care Uniunea Europeană poate să, uh, să ofere fonduri pentru asistența structurală, sectorială. Următorul amendament se sporește transparența în amendamentul 13 mai apoi. Este vorba despre O să vi citesc. Fără a se aduce prejudiciu competențelor com- comisiei, comitetului eh, comun, eh, Asistența va face obiectul unui mecanism de revizuire, inclusiv uh, audituri și o evaluare financiară în ceea ce privește rezultatul asistenței financiare. Este vorba de evaluarea sprijinului asistenței care se acordă sectorului de pescuit pentru a ne asigura că aceasta este folosită cum trebuie, pentru a ne asigura că aceste fonduri nu dispar pur și simplu și că există evaluări uh, adecvate. Acestea sunt amendamentele aduse regulamentului de bază. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și aștept cu nerăbdare comentarii sau întrebări din partea dumneavoastră. Merci Vă mulțumim foarte mult. Dau cuvântul doamnei Mesner. Mulțumesc. Nu mă așteptam să-mi dați cuvântul atât de repede. A fost o prezentare deosebit de completă din partea doamnei uh, raportor. Se vede cât de bine cunoaște acest sector al pescuitului. E foarte important ca aceste propuneri ale Comisiei DEVE să fie luate în calcul, deoarece au o mare importanță. O, o, un pescuit uh, mondial durabil poate asigura securitatea alimentară în țările în curs de dezvoltare, dar poate juca de asemenea un rol important în ceea ce privește dezvoltarea economică a țărilor și mă gândesc aici la Somalia, de pildă. O mare parte din problemele pe care le are această țară vin tocmai din lipsa de oportunități economice și pescuitul ar putea uh, soluționa lucrurile în oarecare măsură. Acum, transparența. Cred că e un lucru foarte bun, al de salut acest lucru. Acum, amendamentul 3. Înțeleg motivele uh, pentru care s-a initat acest amendament, de să mă gândesc dacă nu am putea modifica oarecum formularea. Se vorbește de concesiuni de pescuit transferabile, deci nu am putea oare înlocui termenul transferabil prin echitabil social, durabil. Nu asta propusese comisia. Amendamentul 5. Mitgliedstaaten nicht selber auf die Einhaltung von nu e o... Aici, dacă statele membre nu asigură respectarea regulilor, Comisia poate interveni, însă dacă nu există un acord uh, bilateral, nu există un temei pentru a interveni. Deci cum putem să punem în practică ceea ce ni se cere aici? ceea ce e justificat de altfel. Și acum, amendamentul 8, aș avea și aici o întrebare. E o adăugire pentru a evita practica schimbării de pavilion. De exemplu, dacă un anumit operator care a dorit să intre pe piață și n-a putut să arboreze anumit pavilion, este exclus? Ce se întâmplă? Deci cu noi operatori, cei care intră mai recent pe piață. Vă mulțumesc, deci în rest suntem de acord cu amendamentele noi de la ALDE și vom înainta câteva mici amendamente. Vă mulțumesc, domnul Cortez Lastra. Mulțumesc. În primul rând, țin să o felicit pe doamna raportor. În mare măsură sunt de acord cu amendamentele propuse de ei. și împărtășim de asemenea de în legătură cu schimbarea denumirii. Să avem acorduri de pescuit durabile pe viitor. După părerea mea, există trei aspecte cu care suntem de acord. În primul rând, noua dimensiune externă. Eu cred că trebuie să profităm de această ocazie pentru ca percepția din exterior în legătură cu politica de pescuit comună să fie diferită, să fie mai transparentă, cum spune doamna raportor. Deci aici ne gândim la capturi pe de o parte și ne gândim și la informațiile pe care le dăm cetățenilor. Pe de altă parte, sunt de acord cu raportarea în legătură cu acea clauză privind drepturile omului și privind dreptul internațional al muncii. Deci aici suntem pe deplin de acord. Vom înainta câteva amendamente, însă pe ansamblu suntem de acord cu marea majoritate a amendamentelor uh, propuse de doamna raportor. Vă mulțumesc. Domnul Ponga. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc! la raporteur pentru son travail. În primul rând îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca dumneai. Două elemente cred că trebuie precizate sau modificate în propunerea de regulament privind politica comună din domeniul pescuitului. În primul rând, exigența de a ține cont de obiectivele de dezvoltare a mileniului atunci când se pune în practică această politică comună a pescuitului. Și un al doilea element, a fost subliniat de doamna Lövin și anume concesiunile de pescuit transferabile în apele teritoriale europene, care nu trebuie să fie puse în practică în apele teritoriale europene. Și eu voi avea un amendament aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Lohmer de la Comisie. très brièvement parce que c'est surtout mon collègue euh, qui euh, vient. Vă mulțumesc. Colegul meu de la DG Mare va răspunde la majoritatea întrebărilor. Eu aș avea un scurt comentariu și la trecută am putut să, să vă vorbesc. Eu cred că există o mică neînțelegere legătură cu concesiunile transferabile. În propunerea comisiei, se vorbește despre nouă metodă pentru ca statele membre să soluționeze altfel această problemă a accesului la pescuit. De aceea noi, Comisia, am propus o anumită metodă, o metodă de gestionarea capacității de pescuit în mod diferit. Ei credem că e o metodă mai puțin costisitoare din ceea ce, în ceea ce privește fondurile publice pentru a soluționa mai bine capacitatea de pescuit. De deci, ce excludem aici posibilitatea acordurilor? Acordurile reprezintă un lucru, sunt foarte precise, reprezintă un acord pe mai mulți ani, deci posibilitățile de pescuit sunt negociate și sunt uh, hotărâte între statele terțe și Uniunea Europeană. Deci aici există un motiv pentru a le exclude, de fapt pentru a, uh, le înlătura statelor membre capacitatea de a hotărâ în legătură cu capacitatea de pescuit. Haideți să ne gândim la Marea Mediterană. Aici există capacități excedentare, bineînțeles, însă nu există zone exclusive declarate, aplicate de statele membre. Suntem în ape internaționale de la 12 sau chiar 16 mile marine. Vă va explica și colegul meu. Chiar în Atlanticul de Nord există foarte mulți operatori, foarte multe nave de pescuit activi în zone cum ar fi uh, zona Atlanticului de Nord. Deci e foarte greu să tranșez clar aici. Emanuel, vrei să intervii? Just une petite seconde, je peut O clipă. Ar vrea să-i dau cuvântul domnului Arsenis, care a venit puțin mai târziu, după care dumneavoastră puteți interveni. Vă mulțumesc. Also, uh, as our coordinator has stressed, we... Așa cum a spus și coordonatorul nostru, țin să îi mulțumesc doamnei Lovin pentru munca excelentă pe care a făcut-o. De asemenea, vreau să spun că ar trebui să accelerăm uh, acțiunile pentru a combate pescuitul ilegal, nedocumentat și nereglementat. Și o altă idee care poate ar putea fi interesantă, și anume, avem toate aceste acorduri de pescuit și schimburi de finanțare și, și practic cu fonduri plătim accesul la pescuit. E ceva foarte important, însă poate că avem nevoie de un nou model de acorduri de pescuit cu țările vecine Uniunii Europene, să avem niște acorduri prin care oferim finanțare și asistență pentru ca niște reguli comune ca cele ale noastre să fie respectate în zonele de pescuit pe care le uh, împărtășim, de exemplu în Marea Mediterană. Deci să nu oferim neapărat accesul la pescuit Acordurile de parteneriat de pescuit de generația a doua și a treia ar trebui să aibă ca scop îmbunătățirea regulamentelor și punerea în aplicare a acestora, măcar în țările vecine, și aici mă refer la zona Mării Mediterane sau la țări din uh, celelalte bazine ale Uniunii Europene. Eu cred că nu ar fi rău să examinăm și aceste posibilități în raport. Vă mulțumesc din partea Comisiei acum. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte. În numele Direcției B de la DG Mare aș avea câteva scurte comentarii în legătură cu acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului. Mulțumesc doamnei Lövin pentru contribuția dumneaei și mă bucur să văd că există o mare convergență între pozițiile dumneaei și propunerile comisiei. De exemplu, trimiterile la excedent sau la producția maximă durabilă sau la decuplajul între drepturile de acces și abordarea sectorială. Sunt uh, elemente fundamentale pentru noi în cadrul acestei reforme și același lucru e valabil și pentru transparență. Transparență în ceea ce privește global, efectul, efortul global, dar și în ceea ce privește cantitatea pescuită și evaluările făcute. Știți că, pe de o parte, Comisia a prezentat o comunicare și, pe de altă parte, un regulament de bază pentru a fi adoptat de Parlament și de Consiliu. Noi pornim de la principiul că există o serie de elemente de natură politică, iar altele de natură reglementară. Deci e important să evităm orice suprapunere și să avem fiecare tip de obiectiv în documentul adecvat. În ceea ce coordonarea dintre acordurile de pescuit și politica de dezvoltare. Aici e un obiectiv politic clar pentru noi și există și un articol din tratat pentru coordonarea cu politica de dezvoltare. Deci, mă întreb, avem nevoie de un argument specific sau nu? Același lucru este valabil pentru noțiunea de drepturi ale omului. Știți că de acum dorim ca această dimensiune a drepturilor omului să se oglindească în toate acordurile de pescuit. Asta apare și în comunicare și e un element reluat în concluziile Consiliului din martie. Deci mă întreb aici dacă trebuie să avem un articol cu valoare juridică obligatorie în cadrul acestui regulament de bază, știind că suntem aici în capitolul pescuit și nu cel de dezvoltare sau relații internaționale. Deci întrebarea e unde și cum să abordăm și să punem o serie de întrebări. Acum aș vrea să fac câteva comentarii specifice pe marginea amendamentelor înaintate. După părerea mea, amendamentul cel mai jenant, cel mai, care ne deranjează cel mai mult pe noi, e numărul 11, unde e vorba de uh, obiectivul pe termen lung care constă în uh, acoperirea costurilor de acces de către flotă. Dacă flota ar trebui să plătească sau nu integralitatea accesului, atunci mai ar mai rămâne ceva pentru dezvoltare. Deci și aici intrăm în capitol legat de dimensiunea externă a pescuitului. Deci aici intră și în joc și politica de dezvoltare și practic se modifică natura acestor acorduri. Și să nu uităm că veniturile pe care le propunem acestor țări terțe din bugetul comunitar sunt niște venituri garantate pentru aceste țări. În schimb, ceea ce vor plăti armatorii va depinde de o serie de alte elemente de strategie de pescuit, deci nu va exista o stabilitate, o garantare a veniturilor. Tout à fait. Et je crois aussi que notre contribution... Și, de asemenea, stimulăm aceste țări terțe să uh, semneze acorduri cu noi și să stabilească planuri de gestionare. Deci dacă nu am avea acest stimulent financiar, nu am avea aceeași capacitate de a influența țările și de a le face să negocieze cu noi acestor de acorduri de pescuit, care, după cum trebuie să recunoaștem, sunt o modalitate de bunătățire a gestionării resurselor în apele internaționale și apele țărilor terțe. Și aș vrea să mai spun un element. Flota externă este foarte diferită, foarte variată. Avem o flotă din mari nave cu interese economice majore și puternice, însă avem și o flotă artizanală în Maroc, în Guinea-Bissau, cu mici embarcațiuni care lucrează pe anumite segmente în domeniul pescuit, în care rentabilitatea nu e atât de importantă dacă e să le comparăm cu alte segmente. Un alt element care ne jenează puțin și aici aș vrea să rog Parlamentul să dea dovadă de mai multă flexibilitate. E vorba de clauza de exclusivitate, la care se face trimitere în amendamentul 8, alineatul 2. Aici se spune că, că toate navele europene ar trebui tratate în același fel și să acționeze în funcție de niște condiții comune atunci când uh, există un protocol de pescuit activ, în curs, adică. Cu anumite țări, de exemplu Gabonul, vedem că nu există un protocol activ. Avem o clauză de exclusivitate în acord și aici avem practic un impas. Nu există niciun mijloc de a denunța acordul de pescuit rapid și în mod eficient. Deci suntem într-o situație de non-drept, dificilă pentru toată lumea, de aceea credem că ar trebui să există o anumită suplețe în ceea ce privește aplicarea clauzei de exclusivitate. Acum, în ceea ce privește schimbarea pavilonului în funcție de interese, suntem de acord cu doamna Levin. Trebuie să evităm aceste practici de schimbare a pavilionului atunci când uh, nivelul maxim de capturi, de exemplu, este atins. Formularea mi se pare corectă. Dacă am interzice tuturor navelor care nu au pavilion comunitar să participe la acord, poate că am uh, impune o barieră de la bun început. Deci noi ceea ce evităm sunt schimbările. Deci și anume, un vas cu pavilion european să-și schimbe pavilionul cu cel al Belizelor, după care să participe din nou la acorduri. Deci acest dute vino trebuie evitat. Și aici dumneavoastră vorbiți de acel termen de 24 de luni prealabile. În ultimul, rând, în ultimul lucru, dacă îmi permiteți, în legătură cu evaluări. Suntem gata să dăm dovadă de transparență în toate valorile necesare pentru începerea fiecărei uh, negocieri. E o condiție prealabilă. De asemenea, trebuie să dăm socoteală în legătură cu modul în care folosim fondurile, mai ales în ceea ce privește sprijinul sectorial, sprijinul sectorului. Însă, în orice caz, aș vrea să lansez un avertisment în legătură cu auditurile, rapoartele și evaluările. Dacă am face asta la fiecare acord, poate că asta intenționați dumneavoastră să se facă, de exemplu, anual asta, nu vom avea timp să mai facem nimic altceva. Aceste audituri și rapoarte ne vor răpi practic tot timpul. Poate că e mai bine să avem o abordare globală, evaluări ex ante, ex post, când negociem acordurile, pentru a evita acest exces de raportare și de analize. Mai ales, la uh, fiind că în ceea ce vrește auditul financiar avem prerogative limitate. Nu putem trimite curtea de conturi să vadă informațiile contabile dintr-un stat terț. Deci ideea nu e să faci un audit uh, în țări uh, terțe care nu fac parte din Uniunea Europeană. Așa ceva e imposibil. Mulțumesc, iată ce am avut de spus. Vă mulțumesc, domnule Lövin. Thank you, Chair. And, and... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor pentru susținere. Mă bucur foarte mult să vă fi auzit și aș dori să vă răspund la unele întrebări. Da, doamnă Meissner, aveți dreptate în legătură cu titlul respectiv. Într-adevăr, trebuie analizat. Voi reveni la autorizațiile de pescuit, pentru că au fost menționate și de către comisie. Mulțumesc, domnule Cortes. Cortes, da? Și, deci vă mulțumesc și dumneavoastră pentru sprijin și aștept cu nerăbdare amendamentele domnului Pongas. Criton, în legătură cu pescuitul ilegal, nereglementat și nedocumentat, acesta este uh, inclus în regulamentul privind controlul, deci nu cred că este aici locul în care să ne referim la el. În ceea ce privește parteneriatul fără Uh, acces la pescuit. Da, cred că este o idee bună. Decuplarea este un prim pas în acest sens. Însă deschidem astfel noi dimensiuni, de fapt, și politica externă a Uniunii Europene ar trebui poate să fie altceva și poate ar trebui să avem o politică externă fără drepturi de acces. Sunt noi orizonturi aici, însă cu siguranță vom continua discuția. În legătură cu comisia, sunt destul de nelămurită. Ați spus că concesiunile transferabile de pescuit. Ne-ați spus că e vorba de un subiect intern, dar deci dacă un uh, vas are pavilion dintr-un stat membru și statul membru respectiv este obligat să introducă concesiunile transferabile de pescuit în apă de peste 12 metri, atunci toate vasele care operează în afara apelor europene ar trebui să intre în această categorie. Nu înțeleg dacă este intenția Comisiei ca toate uh, Uh, navele din afara apelor europene care operează în afara acordurilor teritoriale uh, să fie incluse. Dacă este așa, noi suntem împotrivă. Noi credem că concesiunile transferabile de pescuit trebuie să fie promovate la nivel global Uh, altfel riscăm efecte negative pentru statele în curs de dezvoltare, pentru că aceste uh, concesiuni sunt bazate pe drepturi istorice și sunt state care și-au stabilit concesiunile în lumea întreagă pe baza puterilor mai mari, puterea lor economică mai mare și dacă ar fi să stabilim acum aceste concesiuni la nivel global, atunci statele în curs de dezvoltare s-ar afla într-o poziție foarte negativă peste câțiva ani când își vor dezvolta, dezvolta propria lor industrie de pescuit, dacă vor dori să cumpere astfel de concesiuni. Deci acest lucru este destul de clar. Celelalte comentarii ale comisiei. Trebuie să vă spun că sunt destul de surprinsă de aceste comentarii. Dacă industria pescuitului și-ar plăti partea, eu nu înțeleg cum acest lucru ar scădea posibilitatea Uniunii Europene de uh, a crea un cadru durabil pentru operatorii care lucrează în afara Uniunii Europene. Nu văd niciun motiv pentru acest lucru. Cred că obiectivul Uniunii Europene ar trebui să fie să încerce să încadreze și toți operatorii privați care lucrează în afara apelor europene, pentru că și aceștia respectă drepturile omului și trebuie să respecte dreptul, uh, drepturile referitoare la excesul de pește și nu trebuie să contribuie la supraexploatarea stocurilor. Deci, tot, toate aceste lucruri sunt menite să creeze condiții egale pentru toți. Știu că în multe state de, în curs de dezvoltare sectorul de pescuit uh, se plânge pentru că operatorii de pescuit sunt subvenționați de Uniunea Europeană prin reduceri de accize la combustibil și prin acorduri de acces și creându-se un cadru juridic sigur înainte uh, pentru acești operatori și nu cred că aceștia de fapt ar ieși din acordurile de pescuit, dacă ar fi acest lucru ar însemna să plătească mai mult. mi a ieșit acum cuvântul obligat pe gură, pentru că uh, Consiliul Regional Consultativ LD-REC a convenit că operatorii ar trebui să plătească o cotă corectă din drepturile, din taxele de acces. Deci au fost deja de acord, nu cred că este un lucru controversat și nu cred că acest lucru trebuie să scadă posibilitatea ca Uniunea Europeană să promoveze politici de pescuit durabil în alte state. În ceea ce privește amendamentul schimb, privind schimbarea de pavilion, probabil că vor fi amendamente într-un fel sau altul, dar ca să-i răspund doamnei Meissner, nu cred că trebuie să permitem să intre noi, uh, na, noi vase europene în aceste acorduri. Dacă acest lucru ar fi cumva un obstacol pentru intrarea de noi vase, cât că operatorii vor ști cum să uh, rezolve, pentru că dacă pot să să scoată un vas, se pot ocupa și de posibilitatea de pescuit, dar să aduci un vas nou e altceva. În fine, vom vedea. Vom vedea dacă acest subiect va fi cumva modificat. Și mai era ceva, dar în legătură cu clauza privind drepturile omului și politicile de dezvoltare, nu cred că e suficient ca Uniunea Europeană sau statele membre să fi fost de acord cu câtva timp în urmă în legătură cu drepturile omului. Nu e suficient și nu strică să avem și această clauză în regulament. Știu că statele membre sunt de acord și nu cred că Parlamentul trebuie să se opună includerii acestei prevederi, pentru că este o chestiune de principiu care trebuie repetată de ori de câte ori e posibil și atât mulțumesc. Mulțumesc, v-aș aminti că termenul de depunere a amendamentelor este 8 mai la prânz. Trecem acum la proiectul de aviz al doamnei Zimmer referitor la modificarea anexei 1 la regulamentul 1528 al Consiliului. Este vorba de un aviz pentru Comisia de Comerț Internațional și raportoarea este colega noastră, doamna Zimmer. Doamna Zimmer, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, wir haben mit der vorliegenden Verordnung 1528-2007 Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de regulamentul 1528 2007, care trebuie modificat. Am primit o propunere în acest sens de la Comisie, o propunere care este mai mult decât problematică. Comisia DEVE și Comisia INTA nu au reușit să ajungă la o convergență în legătură cu această propunere de modificare a regulamentului 1528. În timpul ultimului mandat, membrii comisiei care erau membri și la Comisia privind ACP, își vor aminti de o discuție din 2007 când s-au făcut presiune asupra partenerilor de negociere ACP ca să se ajungă la un acord de parteneriat pentru finele lui 2007. După aceea am căzut de acord asupra acordurilor uh, interimare ca să permitem acestor state accesul la piață. În același timp, s-a spus că aceste acorduri interimare se refereau în esență la comerț și, în al doilea rând, trebuiau să fie ameliorate. Trebuiau ameliorate lucrurile înainte de a se încheia acorduri de parteneriat economic definitive. Ceea ce mi se pare foarte clar. Negocierile comerciale sunt întotdeauna un proces lung și complex. Și se abordează chestiuni uh, existențiale în aceste uh, discuții. De aceea este destul de dificil. Din punctul de vedere al comisiei noastre, nu este acceptabil ca statele care încă nu au încheiat un acord sau care au ratificat, dar încă nu au aplicat de astăzi și până în 2013, sau care încă nu au ratificat și despre care se presupune că nu vor putea să ratifice acordul respectiv până în 2013, așadar, toate aceste state nu ar mai avea acces. Ceea ce mi se pare o problemă, și nu corespunde cu poziția noastră de aici, de la Comisia pentru Dezvoltare. Noi ne dorim o, pro, o politică coerentă de dezvoltare, care să contribuie realmente la dezvoltarea acestor state. Și nu invers. Această dezvoltare nu poate să fie periclitată. Comisia ne spune întotdeauna că nu este vorba aici de probleme existențiale, că în orice caz IMM-urile intră în sfera de aplicare a directivei uh, totul în afară de arme și că statele cu venituri medii beneficiază de uh, sistemul de preferințe generalizate. La comisia noastră s-a mai discutat despre reforma sistemului de preferințe generalizate care este în curs de negociere. Nu trebuie să uităm că unele bunuri de export sunt uh, delicate pentru că pro provin din state cu venituri medii și nu intră în uh, SPG. E vorba de exporturile de carne de porc, de flori tăiate sau de legume. De aceea aș propune ca în poziția pe care o vom transmite comisiei competente în fond, să cerem în numele Parlamentului European să se respingă această propunere de modificare a regulamentului. Consider că nu este legitim să facem astfel de presiune asupra partenerilor noștri la negocieri. Consiliul ACP, în decembrie 2011, a atras atenția asupra faptului că nu este vorba de negocieri aici uh, pe picior de egalitate, pentru că statele membre suportă atâtea presiuni încât nu reușesc să uh, facă față. Trebuie, deci, să avem grijă să nu le fie agravată situația mi s-a atras atenția asupra acestui fapt și aș spune că noi, în calitate de Comisie pentru Dezvoltare, nu putem să aprobăm o astfel de modificare a regulamentului, deoarece pentru cooperarea regională între diferitele state ACP sunt uh, prevăzute uh, reduceri enorme. De exemplu, dacă un stat uh, semnează și altul nu, Repercusiunile afectează solidaritatea regională și cooperarea regională între aceste state. Este exact opusul uh, celor cerute de Parlamentul European în repetate rânduri. Iată ce propun eu Comisiei pentru Dezvoltare. Ar trebui să cerem Comisiei competente în fond să respingă propunerea Comisiei. Mulțumesc. Uh, Al, pardon. Îi dau cuvântul doamnei Hall. Thank you. And, uh... Mulțumesc. Mulțumesc uh, doamnei Zimmer pentru analiza foarte cuprinzătoare pe care a făcut-o în acest raport. Eu am foarte multe întrebări și sper că cei de la comisie mă vor putea ajuta pentru că, <coughs> că sunt relevante. Din start, vreau să rog Comisia să-mi confirme faptul că statele cu venit mediu ridicat și venit mediu sunt uh, pasibile să fie scoase din SPG. Știți că, știu că sunt negocieri în curs la ora actuală și mi s-a spus că acesta ar fi rezultatul cel mai probabil. Mi se pare că astfel ajungem într-o situație destul de complicată, pentru că dacă nu știm exact ce se va întâmpla cu statele cu venit uh, mediu ridicat, luăm o decizie aici fără să știm, de fapt, ce va rămâne pentru aceste state, dacă vor fi uh, scoase din regulamentul privind accesul la piață. Și am o uh, preocupare legată de uh, situația uh, Botswanei și a Namibiei, pentru că sunt state care de, e posibil să intre în această în această schimbare de statut. Și cred că aceste state reprezintă un exemplu de cum uneori ce încearcă să se facă prin acordurile de parteneriat economic nu încurajează cooperarea regională așa cum ar fi trebuit, ci din potrivă creează probleme de cooperare regională. Botswana și Namibia, după cum înțeleg eu, ar au o uniune vamală cu Africa de Sud de vreo 100 de ani încoace și motivul pentru care nu vor să se înscrie este că Africa de Sud nu o face. Și atunci dacă ar intra într-un APE cu alte state uh, din sudul Africii, ar fi prima dată când nu ar mai avea o relație de liber schimb cu Africa de Sud, cu care au legături foarte strânse. Cred că e vorba de o situație complet nesatisfăcătoare și aș dori să ne explice Comisia uh, care este calea de progres, după părerea Comisiei, pentru aceste state. Africa de Sud are un acord de comerț și cooperare cu Uniunea Europeană și probabil că va ajunge la un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Dar ce se întâmplă atunci cu Namibia și cu Botswana, care sunt în afara acordului de comerț și cooperare, nu vor intra în acordul de acces la piață și deci practic vor rămâne pe uscat, fără niciun fel de acord. Din perspectiva Comisiei, pot să înțeleg că există preocupări uh, față de faptul că dacă nu e un termen stabilit, la un moment dat se va ajunge să uh, fim considerați, să se considere de către OMC că uh, încălcăm regulile. Dar aș vrea să știu ce s-a întâmplat dacă aceste state dacă aceste state și-au asumat un termen, cum au făcut statele din Caraibe, înseamnă că au făcut anumite sacrificii și acum mi se pare ciudat că termenul uh, este nedefinit pentru unele state din Africa. Nu sunt convinsă că respingerea completă a propunerii actuale este un răspuns. Un răspuns corect, însă în orice caz cred și că propunerea în, faza, în forma actuală nu este deloc satisfăcătoare. Și cred că ar trebui să uh, spunem că am dorit ca termenul privind uh, directiva accesului la, uh, regulamentul accesului la piață să fie extins până în 2016 și acest subiect se discută de multă vreme la sugestia membrilor INTA. Mulțumesc! Merci beaucoup, je passe la parole. Mulțumesc, am să dau acum cuvântul comisiei. Domnul Val. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, stimaților deputați care au prezentat aceste aspecte. Aș vrea să vă amintesc că contextul avem aici acordul de la Cotonou pe care l-am semnat în 2000, acum 12 ani. Aici se stabilea un proiect comun cu statele ACP pentru negocierea unui acord de parteneriat economic comun. După ce am citit proiectul de raport, am constatat că principalul obiectiv nu a fost doar compatibilitatea cu OMC. Aceste parteneriate întotdeauna au fost menite să fie parteneriate comerciale pentru dezvoltare, pentru că regimul de la Lome, în mod clar, nu funcționa, nu îndeplinea obiectivele cetățenilor din statele respective. De aceea ne-am apucat să uh, renegociem acordurile de parteneriat economic și sigur că sunt două abordări posibile. Una este să spunem că da, putem, putem negocia cât dorim, ceea ce nu e o poziție neapărat uh, inacceptabilă, cel puțin în primii 5 sau primii 10 ani de negocieri. Însă iată că ne aflăm acum la 10 ani de când au început negocierile și suntem într-o situație în care facem altceva decât ce am decis la Cotonou. La Cotonou am spus vom avea o, o perioadă de tranziție până în 2007 și atunci vom negocia aceste acorduri. S-au obținut anumite rezultate, însă cu siguranță nu au fost gata de implementare la 1 ianuarie 2008. Și din acest motiv, exact din acest motiv, Comisia dorință de a dovadă de bună credință, a uh, implementat acest acord provizoriu. Regulamentul menționat destinat să creeze o punte între Cotonou și noile acorduri de parteneriat economic. După patru ani, mai mult de patru ani de atunci, din cei 36 de beneficiari ai regulamentului ă, privind accesul la piață, 18 ă, au reușit să se încadreze în criterii, însă restul nu au făcut progresele necesare, dar se bucură de aceleași drepturi ca cei, la, cei 18 și anume acces liber complet la piața noastră. Din perspectiva Comisiei, acest lucru nu este sustenabil și nici nu este corect, etic. Introducem un element aici de incorectitudine față de aceste state și față de alte state în curs de dezvoltare care doresc un acces mai bun sau chiar acces liber la piața noastră. Se pare că unii pur și simplu fac blatul. Obiect, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare, Uh, se spune că investitorii merită uh, temeiuri corecte pentru a-și putea uh, dezvolta afacerile și merită să înlocuim legislația existentă până acum cu una mai solidă, mai corectă și mai cuprinzătoare din perspectiva politicii de dezvoltare. Acesta este încă obiectivul nostru de aceea nu propunem ca acest amendament să fie implementat în ziua în care este adoptat sau a doua zi, ci ă, ne dăm timp până în 2014. Deci, șase ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Domnul președinte, impactul poate să fie gestionat complet, pentru că depinde de uh, Uh, deciziile pe care uh, trebuie să le ia acum statele în chestiune, după cum le cerem noi. Noi le cerem să ia o poziție clară cu privire la acordurile respective. Acordurile din 2007 sau se pot referi chiar la negocierile care sunt în curs din 2002. Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult. Mai doriți să las cuvântul? Doamna Hall. Ar putea comisia să-mi răspundă totuși la întrebare privind Botswana și uh, Zambia și poziția în negocieri? Da, pe scurt și îmi cer scuze că nu v-am răspuns înainte. Vă confirm că în cadrul propunerii de reforme, țările care se găsesc în categoria de mijloc la nivelul venitului pentru trei ani consecutivi nu vor mai uh, beneficia de sistemul uh, de preferințe generalizate. Țările care s-ar găsi în această situație, cred că sunt numai aceste două țări dintre cele 36. Mi-e greu să accept totul, totuși faptul că Uniunea Europeană uh, aduce probleme integrării regionale. Să ne reamintim că Africa de Sud are un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană din 99, chiar dacă mm, era vorba de o uniune vamală. Aceste țări au hotărât atunci să negocieze acordurile de parteneriat economic cu Uniunea Europeană. Unele au și semnat aceste APE-uri aceasta este o situație în care nu mai avem o bază durabilă pentru aceste preferințe generalizate și eh, cred că întrebarea, de, întrebarea aceasta este pertinentă. Africa de Sud este într-o situație bună, fiindcă preferințele, eh, aceste preferințe comerciale nu depind eh, de această situație. Iată răspunsul meu. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Dau din nou cuvântul doamnei Zimmer pentru concluzii. Ja, die Fragen, die von meiner Kollegin aufgestellt wurden. Mulțumesc foarte mult. Întrebările adresate arată foarte limpede faptul că acest subiect este unul complex. În egală măsură, acest uh, subiect se referă la bazele negocierii care sunt uh, afectate aici și că se referă, într-adevăr, la accesul pe piață. Există și alte aspecte, bineînțeles, care nu au fost ridicate, din păcate, dar care necesită discutarea. De ce stabilește Uniunea Europeană condiții care depășesc care nu sunt compatibile cu regulamentele OMC. Se, se dorește reducerea ajutorului direct cu 80%, subvențiile vor fi înghețate, ceea ce reduce flexibilitatea acestor țări care nu vor mai putea negocia deloc. Nu înțeleg de ce o țară precum Haiti care suferă atât de mult de pe urma tremurului, de pildă, de ce este scoasă de la anexa 1? Nu, nu pot să înțeleg de unde vine această idee, de unde se, cum de se pot cântări lucrurile în acest fel. Dacă privim această chestiune prin prisma dezvoltării și dorim ca aceste țări să se mai dezvolte și să devină parteneri pe, pe picior de egalitate la nivelul pieței pe viitor, atunci, într-adevăr, trebuie să ne aplecăm asupra unor situații, unor elemente practice. Nu sunt de acord cu stabilirea unei date după care să informăm țările că uh, au ieșit din sistemul de preferințe generalizate. Este o situație dificilă pentru aceste țări. Nu este corect așa ceva. Li se spune în legale măsa, în măsură că nu sunt parteneri de negocieri pe picior de egalitate cu noi. Ați vorbit și despre Namibia și Botswana, dar aceeași situație este valabilă și pentru multe alte țări africane. Există diverse calcule și modele care ne-ar putea arăta ce s-ar întâmpla în Africa de Est, de pildă. Dacă Kenya ar fi de acord, dar celelalte țări nu ar fi de acord în această regiune. Trebuie ca toate țările să fie de acord sau nu vom face excepții pentru unele țări. Cred că nu s-a ținut cont de toate aceste întrebări în timpul negocierilor. Propunerea comisiei, după părerea mea, cu data stabilită de 2014 nu este potrivită. Nu vom reuși să obținem consecvență în termen de dezvoltare. aceste țări ar trebui să primească o poziție de negociere pe picior de egalitate. Vom lua legătura cu Comisia pentru uh, Comerț și să uh, îi, uh, le spunem că nu trebuie să susțin amendamentele. Vă reamintesc că Vom uh, vota pe 14 mai acest aviz asupra care trebuie să ne pronunțăm cu da sau nu. Următorul punct, ultimul punct de pe ordinea de zi, este criza umanitară din regiunea Sahel. Așa cum am spus la început, domnul Brod, șef de unitate DG pentru Africa Orientală, Centrală și Oceanul Indian, este alături de noi, precum și Phil Corin, direct, directorul biroului de la Bruxelles, UNICEF de la Bruxelles, care ne vor prezenta părerile organizațiilor pe care le reprezintă în ceea ce privește această criză, abordarea în mass media și soluțiile pe termen lung. Eu, în calitate de raportor permanent a acestei comisii, a acestei comisii, comisii pentru ajutor umanitar, doresc să vă uh, prezint punctul meu de vedere. Acum un an am fost în CIAD, în regiunea Sahel, în calitate de raportor. Vreau să mulțumesc uh, uh, organizațiilor uh, care s-au ocupat de organizarea misiunii mele pentru modul în care s-a desfășurat aceasta. Acolo ne confruntăm cu o nesiguranță alimentară cronică care a stârnit o criză alimentară profundă de 10 ani. Și uh, această criză alimentară se apropie de cea din 2010. Recoltele uh, dezastroase, uh, seceta, demografia, populația în creștere, proasta guvernanță și așa mai departe, sau la bazele acestei crize. Mecanismele de alertă rapide ne-au permis să luăm cât mai curând cu putință măsuri de urgență. Cinci state dintre cele mai afectate din Sahel, dintre care Ciadul, au declarat starea de urgență și au lansat o cerere de asistență la nivel internațional. Econ, Econ și-a sporit asistența pentru a preîntâmpina crizele alimentare și foamete în aceste țări. Unele țări europene au început să facă și donații. Criza se înrăutățește. Mobilizarea comunității internaționale și sensibilizarea opiniei publice europene este insuficientă. Trebuie să acționăm rapid. 15,5 de milioane de persoane au fost afectate de această criză alimentară. În regiunea Sahel, peste un milion de copii riscă să decedeze de pe urma crizei alimentare eh, și a bolilor dacă asistența internațională nu va fi sporită. Aceste crize, bineînțeles, alimentare îi face pe copii mai vulnerabili în fața unor boli fatale. Malnutriția aduce cu sine complicații irreversibile. Eh, șeful biroului UNICEF la Bruxelles ne va spune mai multe despre acest lucru. Frecvența crizelor alimentare în Sahel este în creștere, deci este urgent ca siguranța alimentară și nutriția să fie prioritățile politicilor de dezvoltare. Săptămâna trecută am votat o rezoluție privind situația în Mali. După cum știți, situația siguranței în nordul țării este din ce în ce mai gravă. Reveritoare au um, luat sub control această, această parte a țării, iar uh, mișcările extremiste, cum ar fi uh, Al-Qaeda, capătă din ce în ce mai multă influență. Amenințarea teroristă se intensifică și traficul de arme proliferează. Această țară se confruntă și cu o criză alimentară și este una dintre țările cele mai afectate din regiunea Sahelului. Luptele și nesiguranța care se um, a, care devin din ce în ce mai acerbe, accentuează criza care ar putea să, să fie înrăutățită prin imposibilitatea de a trimite ajutoare. Un număr foarte mare de persoane sunt uh, afectate, printre care și persoane strămutate în țările vecine, Algeria, Burkina Faso și așa mai departe. Uniunea Europeană a afectat încă 9 milioane de euro suplimentare pentru persoanele strămutate. Trebuie să accelerăm punerea aplicare a elementelor strategiei Uniunii Europene pentru siguranță și dezvoltare în regiunea Sahel. Așa cum v-am spus, eu am uh, desfășurat uh, o misiune în CIAD în regiunea Canem, această criză nu a fost dată uitării, bineînțeles, dar atenția primită de această țară din partea comunității internaționale și a mass mediei nu este suficientă, dat fiind diversitatea și uh, gravitatea problemelor. Rata malnutriției uh, la nivel global este cea mai ridicată din regiunea Sahel și a atins și a ajuns la 20% în Ciad. Criza libiană este un factor acravant, bineînțeles. 80.000 um, de migranți au, um, s-au întors în Ciad și fluxurile au fost întrerupte. întrerupte. La ora actuală, Ciadul se bucură de o anumită stabilitate și asistența umanitară nu este blocată la nivel politic, ceea ce nu se întâmplă în alte țări din regiunea Sahelului, unde operațiunile de ajutorare sunt adesea stăvilite. Acest lucru se întâmplă în Mali prin uh, secte islamiste, prin grupuri teroriste, cum ar fi Al-Qaeda și în nordul Nigerului. Autoritățile din Ciad nu au pus la punct un plan de urgență sau uh, vreo strategie de rezistență. Uh, posibilitățile de intervenție ale guvernului sunt limitate la nivel financiar în condițiile în care țara are venituri din petrol și deține rafinării exploatate de chinezi în parteneriat. Am dat seama, întâlnindu-mă cu ministrul agriculturii și reprezentanții autorităților de stat um, din Sahel, domnul ministru s-a exprimat în fața grupului, de, grupului alimentar uh, cerând asistență Uniunii Europene, dar fără să exprime nicio strategie, să exprime nicio strategie a țării sale. De la începutul mandatului m-am deplasat în mai multe țări unde populațiile se confruntă cu crize umanitare. Mă refer aici la Cornul Africii, la nordul Keniei. Dar vreau să vă spun că ce am văzut în Ciad m-a șocat. În 2012, conform UNICEF, 127.000 de copii între 6 și 59, între 6 și 59 de luni vor fi afectați de o malnutriție acută și gravă. Pe teren avizez mai multe proiecte finanțate de comisie și uh, desfășurate de FAO, cum ar fi activitățile de protejare a oazelor și de dren, drenarea mlaștinilor. Uh, vreau să vă spun însă că există capacități limitate de încadrare a acestor proiecte. Pentru a evita noi crize alimentare, trebuie să sporim capacitățile de rezistență a populațiilor și să consolidăm uh, relația între urgență și dezvoltare. Asistența pentru dezvoltarea Uniunii Europene, ca să-și dovedească eficiența, trebuie să fie însoțită de o strategie și de o voință politică a guvernelor naționale. Este foarte important ca Uniunea Europeană să-și consolideze dialogul politic cu Ciadul, care are mijloace financiare pentru a nu-și lăsa populația să moară de foame. Vă mulțumesc! Donc, euh, je vais passer de... Acum îi voi da cuvântul comisiei. Între 8 și 10 minute. Vă mulțumesc. Poate că nu am nevoie să spun atât de mult, deoarece ceea ce ne-ați spus dumneavoastră uh, confirmă o evaluare pe care am făcut-o și noi asupra situației, mai ales în Ciad. În primul rând, vă mulțumesc pentru misiunea desfășurată la fața locului. Ați putut să vedeți și dumneavoastră direct cât de greu e să lucrezi într-o țară ca cea și ați văzut ce greutăți are populația locală. Ceadul nu este atât de nesigur uh, ca țară, dacă să o comparăm cu Mali, cu Niger sau cu Nigeria chiar. Criza actuală din Sahel e criza umanitară cea mai mare. Ați spus și dumneavoastră că 15,5 milioane de oameni sunt afectați direct. Noi la Comisie și la ECO încercăm să ne concentrăm asupra 8 milioane din cele 15 milioane. Deja o țintă semnificativă, însă 7 milioane de persoane nu sunt uh, nu fac obiectul niciunui sistem de asistență. Dezbaterea de astăzi vine la timp, deoarece am primit îndemnuri și cereri de a crește finanțarea din partea ONG-urilor, din partea agențiilor ONU, ne cer fonduri suplimentare, de asemenea se cer organizarea unei conferințe internaționale pentru a mobiliza sprijin. Noi la comisie am încercat să o facem deja în februarie cu o consultare informală între ONU, ONG-uri și donatori bilaterali. Am dat un impuls suplimentar la ceea ce am făcut până acum, însă puteți vedea că deocamdată reacția internațională la această criză nu este suficientă. Deci trebuie să ne concentrăm pe ea eforturi suplimentare pentru a mobiliza asistența. Eu cred că, de departe, Uniunea Europeană e cel mai mare donator pentru a face față nevoilor din regiunea Sahel. Avem ambiția de a continua, însă îndemnăm comunitatea internațională să ni se alăture în aceste eforturi, deoarece suntem foarte departe de suma de 75 de milioane de care uh, vorbea ONU. Deci de-abia am ajuns la vreo 40% din această sumă. Am învățat, uh, am tras învățăminte din cornul Africii de anul trecut. Anul trecut comunitatea internațională a fost acuzată de a fi reacționat prea puțin și prea târziu. Am văzut semnele premergătoare în Sahel în noiembrie, ne-am pregătit uh, de la început, deocamdată am reacționat la timp, însă nu e suficient. Știm că uh, o avertizare timpurie cere și o acțiune rapidă. Ne-am organizat, am uh, obținut în jur de 350 de milioane de dolari americani și mă bucur că împreună cu prietenii americani am reușit să mobilizăm finanțarea adecvată, însă mult mai multe trebuie făcute. Acțiunile de la început sunt necesare pentru a salva vieți omenești, însă de asemenea trebuie să ne dăm seama că e nevoie și de prețuri acceptabile trebuie să achiziționezi hrană la un preț pe care să ți-l permiți. Dacă aștepți prea mult, hrana devine din ce în ce mai rară, prețurile cresc și asta înseamnă că orice acțiune umanitară va avea un impact mult mai redus, deoarece va trebui să cumpere alimentele la un preț mult mai ridicat. Deci la început a trebuit să preachiziționăm alimente la un preț acceptabil pentru a avea hrană la dispoziția celor afectați. E o criză alimentară. Asta înseamnă că oamenii trebuie să supraviețuiască prin accesul la alimente. Și știm că e mult mai ieftin să tratezi un uh, copil care suferă de malnutriție și nu de malnutriție acută. Toate acțiunile noastre se desfășoară um, cu unitățile care colaborează pentru a oferi hrană și un factor care complică situația e ce se întâmplă în Mali, în Niger și în Nigeria de Nord. Ne-am hotărât operațiunile într-un context care era mai sigur decât cel actual. Și una din principalele temeri e că după ce s-a întâmplat în Mali, unii dintre cei care au uh, beneficiat de fondurile noastre vor folosi banii respectiv pentru a ajuta strămutații în urma, guvernului, în urma conflictului dintre guvernul malian și uh, rebeliune. Deci încă un conflict în plus și de aceea Comisia a adăugat încă 9 milioane pentru a face față și situației din Mali, pentru a ne ajuta partenerii și pentru a spori capacitatea organizațiilor umanitare pe teren care fac față problemei uh, strămutaților. Situația e foarte tulburentă. Criza alimentară majoră, oamenii nu au acces la alimente, prețurile alimente cresc. Accesul la beneficiar e și el redus, deoarece situația e foarte nesigură. Asta e reacția umanitară. Ați spus dumneavoastră că e necesară, dar nu e suficientă și dumneavoastră, membrii acestei comisii, trebuie să vă dați seama că ceea ce facem noi e o reacție pe termen scurt pentru a salva vieți omenești. Însă trebuie să abordăm cauzele, originile acestei situații alimentare, care durează de peste 10 ani. Și pentru asta E nevoie de cooperare pentru dezvoltare, dar și de implicarea guvernelor. Și spuneați că guvernul ceadian, din Cead nu reacționează pentru a face față problemelor cetățenilor și același lucru e valabil și pentru alte guverne din zonă. Însă trebuie să ne dăm seama că nu putem evita apariția unei noi crize alimentare în Sahel – decât dacă siguranța alimentară devine, securitatea alimentară, mă scuzați, devine o prioritate. Trebuie să oferim hrană de bază celor care au nevoie de ea și pentru asta e nevoie de o abordare cuprinzătoare care să țină cont de o strategie pe termen scurt, dar și lung. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră înși v-ați putut să mergeți în ceal și din prezentarea dumneavoastră am înțeles că ce am făcut noi e util, însă nu e suficient. Mai multe trebuie făcute. Da, exact așa e. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Cori de la UNICEF. Vă mulțumesc foarte mult. Eu sunt aici pentru a atrage un semnal de alarmă pe care l-am tras și anul trecut în legătură cu această criză a nutriției infantile în Sahel. Așa cum ați spus, doamnă președinte, peste un milion de copii sunt acum condamnați la moarte din cauza malnutriției severe acute. Și nu e vorba aici de hrană. Ar trebui să hrănești un copil care suferă de... Dacă îi dai hrană unui copil care suferă de malnutriție severă acută, acesta moare. Deci aici vorbim practic de pedeapsa cu moartea dacă nu acționăm acum. Deci e un semnal de alarmă pe care l-am tras și față de cetățeni prin Facebook, prin Twitter pentru a mobiliza populația, deoarece asta nu prea apare la televizor aici. Ha, <laughs> pentru a apărea la știri ai nevoie de niște schelete, de morți. Așa cum spunea un partener al UNICEF-ului. Uh, și acum tre- vorbim de randament. Dacă trimitem acum aceste alune, acum imediat, salvăm, economisim de 9 sau 10 ori mai mulți bani decât să intervenim mult mai târziu când totul va apărea pe prima pagină a ziarelor. Deci asta înseamnă să fii eficient și să acționezi la timp. Și nu e vorba doar de salvarea vieții acestor copii, ceea ce ar trebui să facem. E vorba și de evitarea acestei risipe de o întreagă generație de copii, deoarece se știe că dacă nu ești hrănit cum trebuie, înainte de vârsta de 2 ani, dezvoltarea creierului îți este afectată în mod iremediabil pentru totdeauna. Este afectată capacitatea unei întregi țări de a se dezvolta în următorii ani. Asta e miza. Și de aceea ne axăm noi pe nutriție. E ceva pe termen scurt, dar și pe termen lung și e ceva care îți dă rezistență, să ai copii mai puternici, adulți mai puternici, care au capacitatea de plină de a învăța, Știm din statistici că un copil malnutrit pierde 2-3 ani din școală. Știm că țările care suferă de malnutriție pot pierde 2-3% din PIB din cauza costurilor plătite pentru a controla pagubele făcute de malnutriție. Și acum trebuie să vorbim de aceste costuri pentru a ne asigura că vom reacționa la timp. Știm cum să o facem. Am tras în învățăminte în 2010. Știm cum să reacționăm. Avem rețele care trebuie activate. Și așa cum spuneați, doamnă președinte, acum ideea e să accelerăm operațiunile imediat, să o facem cât mai repede. Pentru CEA și Niger, să vă dau câteva exemple. Deoarece situația e în schimbare. În Mali deja 90% din nevoile de alune trebuie uh, acoperite. În ceea ce este personalul, UNICEF-ul uh, se axează pe malnutriție. Avem personal acolo, avem activat acolo uh, rețeaua noastră în Cead, Mali și Niger. Coordonăm acest comitet cu guvernul de asemenea, colaborăm cu 20 de ONG-uri internaționale, cu 30 de ONG-uri uh, locale, cu parteneri din societatea civilă, ne coordonăm cu toții pentru ca lucrurile să se întâmple cât mai repede. Am, am uh, accelerat deschiderea centrelor de sănătate de la 3.000 la 4.000, centre unde se poate trata malnutriția severă acută. Capacitatea există, însă trebuie să accelerăm furnizarea de fonduri. E, un, uh, e o soluție foarte concretă, o reacție foarte concretă și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Noi știm cum să facem față situației. Singurul lucru de care avem nevoie e ca diferiții protagoniști, Uniunea Europeană, care a reacționat bine, e drept, unele state membre mai ales au reacționat foarte rapid și de anul trecut știm că prin sistemul de avertizare rapidă, prin folosirea acestui sistem știam că se va întâmpla asta și iată că se întâmplă acum în fața ochilor noștri. De aceea vă rog foarte mult să vă mobilizați și dumneavoastră și să contactați comunitatea Internațională și toți ceilalți parteneri care ne-ar putea da o mână de ajutor în această criză. E o criză legată de nutriția infantilă, e o criză care afectează noua generație din Africa, în, acest, din, în aceste țări, din regiunea Sahelului, care este atât de afectată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Cori. Vă împărtășesc punctul de vedere. Cred că ar trebui să facem apel și la mijloacele de comunicare, deoarece cred că oamenii nu își dau seama de gravitatea acestei catastrofe umanitare, de foamea, practic, care ne pândește acolo. Vă vom contacta foarte rapid. Acum îi dau cuvântul colegului meu, domnul Cortez Lastra. Sí, presidenta, poco, poco puedo decir que no haya dicho usted. Yo he viajado... Mulțumesc. Nu am mai mult de spus. Am fost cu dumneavoastră în nordul Keniei, am vizitat împreună și cornul Africii. Mâine vom putea discuta despre situația și despre eforturile întreprinse. Je dis que c'est le dialogue structuré demain, mais enfin bon. dialogul structurat Va pas être contente, mais haremos, je crois la, que il y, a, y a urgence. Le haremos también, le haremos también una pregunta sobre esa situación. Y bueno, es cierto que, que, que se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la, de la Unión Europea. E clar că eforturile Uniunii Europene sunt importante. Noi încercăm să facem cât mai mult putem. Și aș avea o întrebare deoarece n-am înțeles bine ce se întâmplă cu reacția internațională coordonată loc conferințe sau nu vor avea loc niște conferințe, ce se va întâmpla, ce se întâmplă cu ONU, cum ne coordonăm cu noi pentru această criză. Deoarece e drept, când apare o criză în mijloacele de comunicare, citim articole despre Mali și așa mai departe. Se dată asta încă nu știm prea multe. Deci ce se întâmplă cu această coordonare? Cum putem reacționa în mod mai coordonat și mai uh, eficace? Deoarece, iată, astfel de crize apar cu anumită regularitate și sunt extrem de importante pentru noi, pentru această comisie și pentru membrii acestea. Deci asta e întrebarea pe, pe care o am pentru comisie. Puteți răspunde? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Aveți dreptate să vă puneți această întrebare. Avem niște puncte de întrebare în legătură cu coordonarea. La început lipsea o coordonare clară. Noi am încurajat să existe o astfel de, de colaborare între ONU, diferitele organizații și donatori. Noi am cerut să se organizeze o conferință cât mai repede, în februarie. Asta am făcut noi, Uniunea Europeană. Și asta arată că la nivel internațional nimeni nu, ce, nu avut această inițiativă, o, nici ONU. Acum, comisarul Georgeva a scris la PNUD și la ONU pentru a prelua eforturile legate de coordonare. Deci încercăm să aducem la oaltă toate inițiativele naționale și încercăm să facem legătura între reacția pe termen scurt și cea mai lungă. S-a semnat un acord cu PNUD-ul în Sahel, iar acum următorul pas e să ne asigurăm că cele două abordări, cea pe termen scurt și pe termen lung, pot fi combinate. S-au înregistrat progrese, însă e prea devreme să spunem că aceste progrese ne ajută să soluționăm problema. Suntem pe calea cea bună, însă mai multe trebuie făcute. Vă mulțumesc! Nu voi trage o concluzie, le spun doar că trebuie să se reacționeze foarte rapid, deoarece avem aici clar un risc umanitar de criză. A fost cu noastră în nordul Keniei să vă spun că ceea ce am văzut în ceea depășește cu mult tot ceea ce am văzut eu de când mă ocup de problemele umanitare. E absolut îngrozitor ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc foarte mult. Ce ne mai rămâne? Ei, cred că am încheiat. Da, uh, te rup această reuniune care va începe din nou mâine dimineață la ora 9. Vă mulțumesc foarte mult și o seară plăcută tuturor!